Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Vom începe acum reuniunea noastră de comisie. Avem uh, și așa deja ceva întârziere, însă agenda noastră este destul de încărcată pentru că câteva din punctele prevăzute pe ordinea de zi de joi au fost anticipate vor fi anticipate și vor fi discutate astăzi, pentru că joi o serie dintre colegi uh, sunt uh, indisponibili. Vedeți din uh, dosarul dumneavoastră ce limbi sunt disponibile pentru interpretare. De asemenea, vă informez că reuniunea noastră se transmite pe internet. Și pentru majoritatea din cei prezenți uh, e probabil doar o repetiție faptul că pe 20 aprilie Comisia a adoptat uh, proiectul de buget, iar apoi, prin intermediul uh, comisarului Lewandowski, acesta ne-a fost prezentat și nouă. Ați primit uh, și dumneavoastră toată documentația aferentă. Și probabil când vom discuta bugetul pe 2012, vom reveni și la acele documente. Apoi trebuie să vă mai informez că așa cum reiese din Cobu News, uh, veți uh, vedea ce puncte mai urmează să se discute astăzi sau vor fi amânate. Inițial uh, am vrut să discutăm și raportul Pat Binion, dar uh, acesta e amânat. Nici doamna Holmeier nu poate fi prezentă, însă nu poate fi prezentă nici astăzi, nici joi și de aceea vom discuta întreaga politică privind uh, clădirile cu altă ocazie, respectiv la reuniunea viitoare. Nu mai rămâne decât ca propunerile mele pentru avize, pentru ENISA și EMSA, cea din urmă primind mai multe prerogative, iar uh, ENISA fiind uh, în, caz, în cazul ENISA schimbându-se temeiul uh, juridic pentru funcționare, acestea <clears throat> vor trebui discutate astăzi, însă nu știu când, pentru că probabil va trebui să particip la conferința președinților cu avizele mele din raportul SURE. Așadar, uh, îmi cer scuze pentru faptul că va trebui să plec probabil la un moment dat din sală. Știți uh, probabil că în cazul acestor avize, termenul de depunere a amendamentelor încă nu a fost depășit, deci mai este timp. În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi, 1, 2, 3 le-am discutat deja, vom vorbi de 7, 6, 5, 7, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13. Așadar, începem acum cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare și uh, o rog pe doamna Matera să ne facă o scurtă introducere. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să vă prezint tuturor o nouă solicitare de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare din partea statului belgian în favoare lucrătorilor din cadrul uh, societății General Motors. În urma crizei economice s-a redus potențialul de cumpărare al uh, clienților. Prin urmare, a scăzut și cererea. Cererea pentru automobile, iar uh, General Motors a trebuit să pună în șomaj 2834 de persoane. Statul belgian are un program de integrare care se cifrează la circa milioane 600 de milioane de euro. Este așadar vorba de încă o cerere din partea unei societăți multinaționale. Doresc să reamintesc că colegilor ce s-a întâmplat luna trecută. Atunci prezentasem solicitarea din partea Unilever așadar încă o societate multinațională și aș dori să reamintesc colegilor că din partea socialiștilor a existat o propunere de amendament care a fost adoptată în plen cu 280 de voturi împotrivă. Eu sunt raportoare și cred că acest lucru o creează oarecum confuzie pentru că astfel se prelungesc termenele de plată. <clears throat> Este un lucru care probabil va crea probleme pentru lucrători. Și dat, dat fiind acel amendament, uh, eu vin astăzi cu altă propunere la articolul 6 și <clears throat> Aici vorbesc despre societățile multinaționale care, în urma relocării, uh, se ajunge la concedieri în masă, să necesite o discuție în ceea ce privește viitorul Fondului European de Ajustare la Globalizare, fără a se limita astfel uh, eventualele drepturi pentru lucrători. Eu sper că dumneavoastră veți putea fi de acord cu această formulare pentru că este puțin mai slabă decât cea din partea socialiștilor. Vă reamintesc că în cazul acestui fond nu este vorba de un fond pentru societățile multinaționale, ci este un fond destinat lucrătorilor. Vă reamintesc că întotdeauna este prevăzută și o cofinanțare, așadar și statul respectiv trebuie să-și plătească o contribuție și există controle în ceea ce privește respectarea condițiilor pentru concedieri în masă, așa cum prevede și directiva uh, europeană în domeniu. Eu cred că societatea multinaționale nu concediază lucrătorii doar pentru că există acest fond. Și un al treilea aspect pe care doream să-l amintesc, ținând cont de multitudinea de amendamente care data trecută au fost înaintate din partea grupului socialist, acest lucru face ca termenele de plată pentru lucrători să fie amânate Credeți oare că acest fond uh, european de ajustare la globalizare susține doar uh, companiile multinaționale? Pentru că nu este cazul, este vorba de uh, plăți în favoarea lucrătorilor care rămân fără un loc de muncă. De aceea trebuie să mai spun că amendamentul colegilor din grupul socialist nu mi s-a părut la locul său. Termenul de depunere al amendamentelor este 11 mai, pe 23 sau 24, se va vota în Comisia noastră pentru buget și în iunie va intra în plen. Mulțumesc, doamnă președinte, sper că nu am vorbit prea repede și că am fost uh, clară și la obiect. Mulțumesc. Uh, interpretarea în limba germană a fost uh, în regulă. Mulțumesc, nu pot decât să uh, repet, indiferent de discuțiile noastre din această comisie în ceea ce privește reacțiunile acestui <clears throat> Fond European de Ajustare la Globalizare, trebuie să ne reamintim că nu e vorba de o asistență pentru multinaționale, ci pentru lucrătorii care rămân fără un loc de muncă. Dacă dorește cineva să intervină. madame la présidente je voulais donc poser une question à la rapporteure. je suis évidemment. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să adresez uh, raportoare o întrebare și sunt uh, desigur în favoarea disponibilizării fondurilor necesare din, fond, din acest fond de ajustare la globalizare, însă aș mai fi avut o întrebare. Noi vrem să se deblocheze aceste fonduri în favoarea lucrătorilor, însă doamna Matera a tras atenția asupra unui amendament din partea socialiștilor, spunând că dânsa ar dori să-l reformuleze pentru a permite o distribuire mai rapidă a acestor uh, bani către lucrători. De aceea, întrebarea mea, astăzi discutăm doar despre distribuția acestor fonduri pentru General Motors din Anvers sau vorbim despre o reformulare astfel încât procedura sau întreaga procedură pentru deblocarea acestor fonduri să fie modificată. Barbara? Am vorbit de un amendament introdus de socialiști prin care se cerea mai multă claritate în ceea ce privește modul în care se achită aceste fonduri către multinaționale. Pentru că mai întâi uh, ar urma să fie verificată uh, situația financiară și să <clears throat> se facă controle pentru a evita evaziunea uh, fiscală. Practic, erau vizate mai multe controle și spuneam deja că aceste controle există și există și o cofinanțare din partea statului membru de 35% și și statul membru dorește să plătească aceste fonduri doar uh, după ce s-a asigurat că s-au făcut uh, controle suficiente, președinta. Și dacă v-am înțeles bine, doamnă Matera, la aliniatul dumneavoastră numărul 6, ați procedat la această reformulare? Bun. Marta Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, discut, tot discutăm de ceva vreme despre acest fond european pentru ajustare la globalizare. Eu nu sunt satisfăcută de controlele care sunt uh, efectuate, pentru că nu cred că ne oferă suficiente asigurări <clears throat> pentru a fi sigur că acești lucrători concediați beneficiază de o reinstruire profesională pentru a-și găsi locuri de muncă. Însă, un sector economic precum construcția de automobile practic dispare și întrebarea este ce recalificare putem să dăm acestor persoane. Așadar, întreaga utilitate a acestui fond trebuie pusă sub semnul întrebării. Apoi, se spune că General Motors are probleme din, din cauza crizei. Însă nu se spune că <clears throat> în Belgia, probabil, General Motors are probleme pentru că am deschis uh, piața pentru producătorii din Asia. Și acest parlament a adoptat și a aprobat uh, acorduri comerciale care, prin care se facilitează comerțul pentru aceste companii asiatice. De aceea cred că ar trebui să ne gândim dacă fondurile din, uh, din acest uh, fond sunt uh, folosite în mod rațional și care este scopul acestora, președinta. Aveți probabil dreptate, însă nu este momentul pentru o astfel de discuție, pentru că nu vorbim despre fondul de globalizare ca atare, ci doar despre solicitarea Belgiei, așa cum a fost prezentată de comisie, pentru a beneficia de fonduri din uh, acest Fond European de Ajutare la Globalizare. Comisia a considerat că toate condițiile care trebuie îndeplinite au fost îndeplinite, iar acum și noi trebuie ca prin avizul nostru să vedem dacă Comisia are dreptate sau nu. La fel va face și Comisia pentru Ocupare. Nu e vorba de mai mult, pentru că nu putem discuta acum despre acorduri comerciale. Mai am uh, încă două intervenții, după care vom trece la alt punct. Și cine dorește să formuleze amendamente poate să facă acest lucru până pe data de 11 mai. Isabel, mai dorești să intervii încă o dată? o Domnul Riche. Da. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Eu nu voi pune la îndoială existența acestui fond și, spri- și sprijinul pe care îl acordă lucrătorilor uh, disponibilizați. Și spre deosebire de ce s-a spus, eu cred că industria auto face angajări. Și niciodată la nivel mondial această industrie nu a produs atât de mult și nu a câștigat atât de mult, inclusiv în Europa. Un al doilea comentariu. Ultimul bilanț general al General Motors arată niște beneficii de 5,5 miliarde de dolari. Iar arbitrarul pe care îl face în Europa pentru redesfășurarea industriei sale este important. Și e clar că trebuie să plătim pentru cauza cea bună. E oarecum șocant să vedem că o industrie care are niște câștiguri atât de enorme este totuși subvenționată de la fondurile publice pentru uh, recalificarea profesională a acestor lucrători. Um, wir wissen, uh, was wir... Bine, mulțumesc. Știm ce trebuie să votăm în curând. Avem uh, propunerea de raport a doamnei Barbara Matera Barbara, vrei să închei? Da, doamnă președinte, pe scurt, în încheiere, discuția cu privire la acest fond, asupra modului în care acesta este utilizat, cu siguranță ar fi foarte interesantă pentru mulți colegi și tocmai de aceea le cer colegilor susținerea lor, pentru că vreau să pregătesc o solicitare adresată comisiei prin care doresc să discutăm tocmai această uh, temă. Trebuie să, să purtăm această discuție, n-am putut să o facem în trecut, însă e momentul și tocmai de aceea cer colegilor să mă sprijine, să mă sprijine această solicitare de discuție cu Comisia. Vă mulțumesc! Bine, însă vreau să le amintesc colegilor că nu a trecut mult de la uh, raportul de inițiativă a domnului Portaș. Și vă amintesc că acest raport a fost unul cât se poate de comprehensiv și uh, de asemenea complex. Bun, acest punct a fost încheiat. Trecem la următorul. Este un uh, punct foarte important, cu multă siguranță, chiar dacă nu este prea agreat de mulți dintre colegi. Trebuie să vorbim despre regulamentul financiar. Inge Gresle, ca de obicei, va face o introducere, însă mai întâi de toate vreau să răspund tuturor colegilor că uh, colegii de la Cocobu au fost uh, invitați la ședința noastră. De ce? Asta e clar, dorim ca în cazul în care uh, există posibilitatea să purtăm o discuție și cu ei. De asemenea, joi, coordonatorii vor discuta din nou despre calendar coordonatorii vor decide atunci dacă acest calendar propus este într-adevăr viabil sau nu. Însă acum îi dau cuvântul lui Inge, iar uh, voi ceilalți vă rog să ascultați cu mare atenție. Vă mulțumesc, voi încerca să fiu uh, cât mai succintă. Mi s-a cerut uh, să discut să, să discut elemente uh, esențiale. Și asta voi face astăzi. Voi discuta despre transferuri, pentru că acestea sunt uh, o temă foarte importantă pentru uh, grupul nostru. Între timp, raportul a fost tradus uh, în întregime în engleză. Finalizarea tehnică nu a fost neapărat foarte facilă. Vreau să mulțumesc uh, celor de la secretariat pentru faptul că au reușit să transforme, să, să scrie acest raport în uh, engleză. 100 de amendamente erau inițial, acum avem 221. Asta datorită noului sistem computerizat care a fost introdus. E o problemă foarte complicată, se pare, fiecare paragraf este acum un amendament, deci inițial introduseserăm 100 de amendamente, acum sunt 220. Îmi pare foarte rău pentru această situație, însă nu se putea altfel. Deci trecem la transferuri. Raportul este disponibil în limba engleză și, după cum spuneam, dacă există neclarități, vă rog să-mi atrageți atenția. Voi fi recunoscătoare tuturor celor care citesc integral raportul, pentru că mă vor putea ajuta mai mult ca sigur. Transferurile afectează articolele 23 și 24 din uh, regulament. Vă amintiți că în 2010 au fost uh, făcute o serie de modificări care permiteau introducerea prevederilor uh, tratatului de la Lisabona în acest raport, uh, regulament financiar. Era vorba acolo despre creditele, uh, cheltuielile obligatorii și neobligatorii. Între timp însă s-au făcut o serie de amendări ale regulamentului financiar și Comisia ne propune acum ca regulamentul financiar să se refere și la uh, creditele neobligatorii. Uh, dacă până acum erau, uh, aveam prevederi pentru cheltuierile obligatorii, acum avem prevederi cu privire și la aceste cheltuieli neobligatorii. Și asta s-a întâmplat fără ca uh, noi să fim consultați. Și de asemenea, calendarul a fost scurtat de la 6 uh, săptămâni la 3 săptămâni. Nu sunt absolut deloc de acord. Comisia ia o serie de decizii care nu fac nimic altceva decât să ne șubrezească poziția. Tocmai de aceea uh, amendamentele mele do, uh, care se referă la articolele 23 și 24 au drept obiectiv, practic, reîntoarcerea la uh, situația anterioară. Bineînțeles că am o serie de documente din partea secretariatului pe care vi le voi putea pune la dispoziție în cazul în care doriți uh, să aflați mai multe. Curtea de conturi ne arată în avizul său că dacă scădem calendarul de la 6, la săptămâni, uh, de la 6 săptămâni la 3 săptămâni, ne vom confrunta cu probleme. Și Tocmai de aceea consider că argumentele pe care le avem de partea noastră sunt foarte puternice. Nu trebuie să urmăm și să respectăm propunerea uh, Comisiei. Deci, amendamentele 23 până la 33 nu fac nimic altceva decât să solicite reîntoarcerea la starea inițială. După aceea trecem la Subvenții. Subvențiile care sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. Raport, uh, raportorii au uh, discutat mult cu cei afectați. Am organizat o masă rotundă la care au participat și reprezentanții ONG-urilor. Am uh, discutat și pe marginea raportului Carvelio, am discutat de asemenea cu o serie de manageri și de asemenea, am ținut cont și de com- comunicarea Comisiei din 4, 24 ianuarie 2011. Toate aceste discuții au fost, practic, uh, au rezultat, au dus la apariția tuturor amendamentelor care se referă la uh, subvenții. Care sunt obiectivele noastre? Ne dorim ca procedurile să fie accelerate și simplificate. Vrem să eliminăm toate deficiențele și neclaritățile existente între Uh, regulamentul CFM, uh, de asemenea regulamentul financiar și toate normele de punere în aplicare. Deci ne dorim ca toate acestea să fie aduse la un numitor comun. Vrem să existe norme de punere de aplicare în cazul uh, încheierii contractelor și ce, ce s-a întâmplat de fapt, am încercat practic să includem toate actele legislative și prevederile deja în vigoare cu privire la subvenții în acest regulament financiar, astfel încât toate neclaritățile să fie eliminate pe viitor. De asemenea, ne dorim aplicarea articolului 290. Dorim aici uh, actele de delegate, uh, așa cum uh, sunt ele prevăzute în tratat. Nu are nimic uh, de a face aici uh, micromanagementul, ci pur și simplu ne dorim punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Comisia ne-a făcut propuneri cu privire la părțile normelor de punere în aplicare care pot fi incluse în uh, regulamentul financiar. Noi am trimis toate documentele primite în acest sens din partea Comisiei tuturor beneficiarilor și, de asemenea, aceste documente pot fi găsite pe site-urile noastre. Le-am vedem aici că procedura este cât se poate de transparentă. Ne dorim ca toată lumea să fie implicată în discuții. Și, de fapt, și Comisia a abordat exact aceeași atitudine. Și dați-mi voi acum să vă prezint uh, succint amendamentele noastre. Avem uh, subvențiile foarte mici, până la 5.000 uh, de euro, după aceea cel, cele până la 50.000 de euro. Am, am definit aceste uh, Uh, subvenții și am stabilit că cu cât subvențiile sunt mai mici, cu atât poverea administrativă trebuie să fie mai mică. Mai apoi am spus că sumele fixe, și asta este menționat în 136, 138, 135 se referă la microsubvenții, deci 136-138 se referă la sumele forfetare și finanțarea forfetară. Am propus aici o simplificare a procedurii. Dacă se stabilesc astfel de sume, atunci ele nu trebuie să fie uh, recalculate ex post. Simplificarea uh, dacă se face lucrul acesta, simplificarea va fi distrusă. Știm că pe parcursul anilor o astfel de simplificare este cât se poate de uh, importantă. După aceea, la 138, uh, avem uh, non-profit rule. După aceea, ne refer, am, am uh, exclus de aici toate sumele mai mici de 5.000 de euro, astfel încât uh, simplificarea să fie cât se poate de uh, bine uh, înțelenită. În cazul în care, bineînțeles, beneficiarii dovedesc faptul că au uh, primit uh, subvenții atât de mici. Mai apoi, 142. Aici se vorbește despre costurile eligibile. Este vorba despre costuri definite anterior. Toate prevederile cu privire la acestea au fost uh, divergente în trecut. Am uh, preluat uh, definiția din normele de punere a aplicare și am uh, clarificat-o cât se poate de bine. Prin urmare, spunem că toate costurile de operare pentru ONG-uri care sunt uh, mai mici de 250 de euro sunt uh, uh crescute cu 10% și cele mai mari sunt scăzute cu 7%. Prin urmare, am uh, eliminat povera, povara administrativă și am încercat să simplificăm situația. După aceea, uh, amendamentul 143, cofinanțarea în natură. Am avut o serie de probleme legate de acest tip de cofinanțare și am încercat să clarificăm totul uh, uh, aici cât se poate de bine. Sumele de mai mici de 5.000 uh, de euro sunt cât se poate de ușor de oferit în natură. Mai apoi avem amendamente care se referă la modul în care evoluează subvențiile. Subvențiile de obicei scad pe măsură ce timpul, crește, uh, timpul trece, însă uh, în ciuda acestei uh, reguli existente, ea nu a fost aplicată niciodată. Deci renunțăm la ea. Amendamentul 148 nu este agreat de către comisie, dar noi suntem foarte încântați de el. Vrem ca toate uh, procedurile să fie încheiate în șase luni. După aceea mai avem uh, amendamente garanții, amendamente care se referă la garanții, garanții care trebuie să fie acordate doar în urma unei analize cât se poate de solide. În cazul sumelor mai mici de 5.000 de euro, să nu fie necesare garanții. Deci vedem aici, este vorba despre sume foarte mici care vor ajuta în special ONG-urile din lumea a treia. Amendamentul 158 uh, stabilim aici ca perioada de uh, promovare să fie de 3 5, 10 ani. Cu siguranță vom avea o serie de discuții cu uh, Curtea de Conturi pe această temă pentru că trebuie să, să stabilim noi calendare, mai mult ca sigur, dată fiind situația actuală, uh, Uh, e clar că trebuie să schimbăm procedurile. Poate că Curtea de Conturi nu va fi de acord. De asemenea, avem uh, amendamente care se referă la clearing committees. Acestea trebuie să se ocupe de uh, unificarea tuturor regulilor între direcțiile generale și sunt uh, responsabile pentru evaluări. După aceea avem amendamentele 170 o, care se referă la e-government și calendar în acest sens. Dar acum, în ceea ce privește cal calendarul total, vedeți că din cauza problemelor tehnice, uh, plănuiam ca în iulie să avem o, un vot comun în, în comisii și mai apoi să discutăm raportul în plen în septembrie. Acesta e calendarul până în momentul de față. Însă cu siguranță există multe teme mult mai interesante decât aceasta, dar cu toate acestea vreau să vă atrag atenția că ce nu facem astăzi, cu siguranță va trebui să, să facem cândva în următorii cinci ani. Haideți să avem curajul de a modifica lucrurile care trebuie să fie modificate și asta acum. În același timp, haideți să păstrăm frâiele în mână astfel încât să ne impunem părerea. Trebuie să, să ne amintim de um, anduranța de care am dat dovadă în cadrul negocierilor uh, cu, comisie, cu Comisia cu privire la transferuri, haideți să dăm dovadă de aceeași anduranță acum când uh, discutăm acest regulament financiar. Asta vreau să vă spun, dacă voi mai primi cuvântul, uh, voi mai vorbi probabil despre instrumentele financiare și despre parteneriatele public-privat. Vă mulțumesc însă până acum. Doamnă președinte, vă mulțumesc, mulțumim până acum, de fapt. În momentul în care prezinți tu lucrurile, clarifici multe dintre întrebările noastre. Tocmai de aceea sunt absolut uh, convinsă că vei mai primi pe parcursul ședinței aceasta, acesteia uh, dreptul de a interveni. Urmează acum Maria Carvalho, domnul Odi, Vladimanca și domnul Gaier, de asemenea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca importantă pe care a făcut-o și pentru modul în care Dumna ei a colaborat și cu membrii Comisiei ITRE. Noi am întocmit un raport pentru a simplifica normele de participare în uh, programele de cercetare și inovare. În acest raport se fac 70 de recomandări și am identificat acele recomandări care ar uh, necesita modificarea regulamentului financiar. Și principalele recomandări uh, pentru a schimba lucrurile necesită, deci după cum spuneam, o schimbare a regulamentului financiar. E un pas necesar către simplificare uh, și e foarte important să luăm această măsură acum și să o facem pe un temei uh, cât mai solid, așa cum se face. În ceea ce privește acceptarea normelor contabile pentru costurile eligibile. Foarte multe IMM-uri cer acest lucru, de asemenea simplificarea mecanismelor de arhivare, de asemenea încercește prefinanțarea, folosirea de sume forfetare, nevoia redusă de audituri export și corectări uh, auditii de audit. De asemenea, e foarte important să se um, accelereze întreaga procedură a ciclului bugetar. Asta e important pentru toți cei care solicită finanțare comunitară. Deci, încă o dată, mulțumiri doamnei Grasle pentru faptul că a acceptat să colaboreze foarte strâns cu membrii Comisiei ITRE pentru a se asigura că cererile și nevoile domeniul cercetării și ale IMM-urilor și la industriei sunt înglidite aici în acest raport privind modificarea regulamentului financiar. Vă mulțumesc, domnul Odi. Merci, madame la... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat mai mulți membri în alte comisii aici. Acum câteva cuvinte. Eu mă întreb dacă nu a venit momentul ca în bugetul nostru comunitar să avem o secțiune privind investițiile. Până acum aveam înregistrarea contabilă a tuturor operațiunilor și ne-am dat seama că pe măsură ce evoluează Uniunea Europeană, suntem obligați să uh, avem operațiuni de investiții destul de costisitoare plurianuale, iar cadrul nostru bugetar de-a lungul anilor se dovedește a fi inadecvat pentru registrarea contabilă a acestor operațiuni. Și vă citesc de exemplul Galileo sau ITER-ul. Nu credeți că a venit momentul să creăm o secțiune de investiții în bugetul Uniunii Europene? Aș vrea de asemenea să spun că propunerile Comisiei privind riscurile de eroare tolerabilă mm, mi se par uh, nepotrivite față de contribuabili. Deci nu știu cum le vom explica concetățenilor noștri că acceptăm un nivel de risc și că tolerăm un anumit nivel de risc. Cred de aceea că ar trebui să discutăm mai mult Uh, pe această temă. Și acum două comentarii finale. În primul rând, în ceea ce privește termenele de control bugetar și de descărcare de gestiune. Eu sunt membru al Comisiei COCOBU și știu, Parlamentul European va vota luna aceasta descărcarea pentru exercițiul 2009. Însă mi se pare că procedura durează prea mult și în orice structură privată, oricât de complex ar fi, conturile sunt auditate la 2-3 luni de la închidere și sunt adoptate cel târziu pe 30 iunie, atunci când sunt închise conturile. Iar noi votăm în anul, în luna mai din anul N plus 2. Deci ar trebui să fim uh, consultați în termen de trei luni, să se facă un audit și să existe o misiune permanentă de audit de-a lungul întregului an, nu doar în primul semestru, pentru a putea da concluziile înainte de 30 iunie și pentru ca Parlamentul European să-și poată efectua munca de control politic și bugetar asupra celui de-al doilea semestru din anul uh, următor controlului bugetar. Și un ultim comentariu. Cred că în acest proiect de reformă nu se vorbește suficient de mult despre combaterea fraudei. Situația s-a îmbunătățit foarte mult în ceea ce privește combaterea erorilor. Avem din ce în ce mai puține erori, însă sunt convins că, avem că există un nivel de fraudă din ce în ce mai ridicat. Și unii controlori cred că cu cât verificăm mai mult erorile, cu atât vom combate și frauda, însă nu e adevărat, deoarece cei care fac fraude nu fac greșeli. Și tehnicile de a combate erorile sunt diferite de cele necesare uh, lupte luptei împotriva fraudei. Deci de aceea e nevoie de un aliniat privind combaterea fraudei. Deoarece, clar, nu putem tolera erorile, însă nu putem permite nici uh, frauda în ceea ce privește funcționarea Uniunii. Vă mulțumesc. Domnul Vladimir Manca. Ďakujem, pani predsednička. Ja takisto chcem poďakovať spravodajkyni za... Vă mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport, care știu cât de complicat este. Aș vrea să mă refer la un amendament. E vorba de politica imobiliară și de transferurile de sume. Pentru aceasta e nevoie ca anumite transferuri pentru imobile să fie făcute, pentru clădiri să fie făcute anul viitor. Și această propunere nu respectă strategia noastră imobiliară și nici avizul comisiei. Deci de aceea aș avea câteva întrebări în această privință. Nu știu dacă autorul acestui amendament, doamna Holmeier, doamna Monica Holmeier, mi-ar putea răspunde la întrebări, însă aș vrea să știu uh, ce argumente prezintă dumneai pentru o astfel de posibilitate? Acum, o a doua întrebare. De ce autorul amendamentului cere o politică imobiliară specială? Cere asta doar în acest domeniu și nu și în altele? Și în ultimul rând, care vor fi urmările acestui lucru, deoarece nu e vorba doar de Parlamentul European, ci de toate instituțiile europene. Ultima întrebare acum. Există niște clătiri specifice la care v-ați gândit când ați făcut această propunere, domnul Jens Galler? Aș avea o întrebare care se referă la transferuri. Cred că suntem de acord, dragă Inge, în sensul că propunerile comisiei merg puțin cam departe. Pe de altă parte, însă, sistemul uh, de față, în ceea ce privește transferurile, este optimizabil, ca să-i spun așa. De aceea, poate că nu ar trebui să revenim în acest sens la situația inițială, ci să ne gândim la o repartizare pe trei capitole în funcție de nivelul bugetelor. În acest context, aș uh, întreba și Comisia dacă există statistici în ceea ce privește valoarea medie a unui astfel de transfer. Despre ce sume vorbim de fapt în aceste proceduri de transfer a unui an bugetar? În discuțiile noastre pornind de la premisa că există și transferuri de valori mici, unde nu ar trebui să existe niciun fel de problemă în a păstra flexibilitatea necesară și de a le adopta oarecum forfetar până la un anume plafon. Apoi, pentru alte transferuri pentru o altă categorie valorică, să ne menținem dreptul de a da un aviz sau nu. În, caz, în situația în care nu dorim să elaborăm niciun aviz, respectiva solicitare să fie considerată ca fiind aprobată. Iar o treia categorie de transferuri cu un plafon care trebuie să fie cu mult sub uh, un milion, de euro ar trebui să necesite un aviz din partea noastră de fiecare dată. Există o diferență destul de mare între propunerea Comisiei și uh, reflexiile Ingei, care ne propune să păstrăm uh, procedura de până acum, care însă totuși s-a dovedit a fi cam înceată uh, în, în timp. Și de aceea aș dori poate să ne gândim și la propunerea mea. Președinte, deocamdată uh, acceptăm părerile tuturor, le consemnăm. László Fúria. Eh, Vă mulțumesc. În ceea ce privește investițiile, cineva, domnul Odia a spus că ar trebui să avem o secțiune specială uh, aici în buget. Un membru al Comisiei Cocobu a spus asta. Da, noi am vorbit despre asta. De foarte multe ori trebuie să vedem cum sunt uh, alocate anumite programe în cadrul bugetului. Anumite programe, cum ar fi Galileo și ITER, nu intră nicăieri în buget, deci la nicio categorie și de aceea nu se poate face planificarea adecvată. O altă întrebare e dacă la un moment dat va exista posibilitatea sau un anumit interes din partea Consiliului pentru a acorda un buget sau cel puțin o programare pe cel puțin șapte ani pentru anumite programe. E foarte interesant și cred că ar trebui să ținem cont de asta când vorbim despre bugetul plurianual. Dacă ar exista o politică de investiție a Uniunii Europene, atunci când uh, vom, atunci când am discutat despre bugetele anuale, am avansat mult mai rapid și am putea distribui banii necesari mult mai rapid și mult mai eficient. De aceea aș vrea să putem avansa pe această cale. Transferurile de asemenea ar fi înlesnite și am soluționat o parte din problemele existente. Aș vrea de asemenea să o felicit pe doamna raportor, deoarece a făcut o muncă foarte importantă, foarte grea și încet, încet începem cu toții să înțelegem de fapt despre ce este vorba. Dank. Jetzt Jan Mulder. Domnul Jan Mulder. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i aduc mulțumiri doamnei raportor pentru zelul cu care a lucrat la acest raport. Eu uh, m-am uitat așa întreagăt peste aceste amendamente și prima mea impresie e că textul propus a ajuns să fie foarte stufos, deci nu mă întreb dacă nu cerem prea multe detalii noi, comisia noastră. Dacă mă uit, de exemplu, amendamentul 48, unde se spune că toate delegațiile, toate delegațiile interne, externe trebuie să aibă conturile privind personalul pe care îl recrutează. Deci pe mine nu mă interesează dacă este angajat un șofer în plus la o delegație. Atâta timp când nu se depășește bugetul, nu e important să știm toate aceste detalii. Ca și domnul Odi, cred că nu ar trebui să tot uh, schimbăm noi rata de eroare acceptabilă. La nivel internațional aceasta este de 2% și cred că așa ar trebui să menținem și noi procentul. Un alt lucru important declarațiile naționale. Aici lucrurile ar trebui să se facă așa cum trebuie. Vedem că 80% din fonduri, știm că 80% din fonduri sunt gestionate de statele membre, deci de aceea aceste declarații naționale sunt atât de importante. Trebuie să existe răspunderea politică negociată în ultimul acord interinstituțional și nu ar trebui să ne îndepărtăm de la această răspundere, deoarece Consiliul încearcă să se îndepărteze de la acord cât mai mult cu putință, deci este un punct asupra căruia trebuie să fim fermi. Un alt lucru, care poate că nu mai e valabil. Știm că bugetul începe pe 1 ianuarie până pe, și se termină pe 31 decembrie, cu o singură excepție, agricultura. Până pe 15 octombrie era bugetul, după care începea un nou an bugetar. Nu sunt sigur dacă lucrurile stau tot așa, însă dacă da, nu credeți că ar trebui să armonizăm situația agriculturii cu restul bugetului, deoarece a existat o, o lipsă de bani în anii 80, de aceea s-au uh, făcut lucrurile așa, însă nu putem continua tot așa. Acum, mă întreb de asemenea dacă nu ar trebui să vorbim și despre creditele de angajament, nu doar despre implementarea bugetului. Vorbim de 200 de miliarde acum, să cred că e cam mult. Nu credeți că ar trebui să avem niște reguli mai stricte și în acest domeniu? Pentru a nu rămâne încătușați de aceste angajamente pe care nu le vom putea onora la timp. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Ian. Helga. Mulțumesc, Iuta. Și eu aș dori pentru început să-i mulțumesc uh, Ingei Gresle pentru munca depusă și pentru propunerile prezentate pentru ameliorarea situației. În primul rând, aș dori să mă concentrez asupra situației în calitatea mea de membră a Comisiei pentru Cultură în ceea ce privește acest regulament financiar. Propunerile Ingei mi se par foarte bune pentru că a argumentat pe bună dreptate faptul că atunci când este vorba de proiecte mici, în special atunci când este vorba de ONG-uri care oricum nu au prea mult capital la dispoziție și care insistă deja de mulți ani să se re creez regulile atunci când este vorba despre aceste finanțări nerambursabile în valoare mică. De aceea este salutară această propunere pentru că noi avem uh, această legătură cu acei beneficiari care doresc să colaboreze cu noi, pentru că în ultimii ani uh, i-am cam îndepărtat pentru că uh, erau niște condiții destul de aspre de îndeplinit pentru niște sume relativ mici. Apoi m-aș referi și la acest concept al uh, de eroare tolerabilă. Ian Mulder a făcut trimitere la cei 2% care sunt uh, recunoscuți la nivel mondial. Poate că n-ar fi rău să mai avem și informații suplimentare din partea Comisiei în ceea ce privește experiențe negative, pozitive. Eu personal consider că la un control corespunzător o rată de eroare tolerată mică ar fi un foarte bun instrument de gestiune financiară. Însă, în această privință, nu am luat încă o decizie în grupul nostru. Jens Gaier s-a referit și la rezervele negative și uh, bugetele rectificative. Cred că și aici mai trebuie să dezbatem în cadrul grupului nostru pentru a ajunge la o concluzie. Mulțumesc, spune președinte, am ajuns la finalul uh, listei celor înscriși să ia cuvântul. Domnul uh, director general din partea Comisiei se află printre noi și voi da cuvântul acum, iar pe final raportoarei. Vă rog. President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, ar vrea să-i mulțumesc din nou doamnei Gresle pentru prezentarea făcută și pentru colaborarea strânsă pe care am avut-o de-a lungul acestui proces. Acestea fiind spuse, Trebuie totuși să vă spun că nu sunt de acord cu tot ce s-a spus aici și ar trebui să pun punctul pe ei în ceea ce vește anumite lucruri. Acum câteva comentarii generale, după care unele specifice. În general, de foarte multe ori aud aici, uh, la Parlamentul European, uh, tot felul de trimiteri la simplificare. Noi, Comisia, împărtășim acest obiectiv al simplificării și sperăm ca propunerile noastre să fie uh, percepute ca având acest obiectiv. Mă îngrijorează însă anumite amendamente, anumite propuneri care, după părerea mea, nu simplifică lucrurile, ci le complică. Și aș vrea să vă spun aici că, bineînțeles, respect foarte mult așteptările pe care le are Parlamentul în ceea ce prește controlul. Însă cred că dacă vrem să fim eficienți, trebuie să ne asigurăm ca fiecare instituție să fie într-adevăr responsabilă și să fie judecată în funcție de acțiunile întreprinse în cadrul care a fost definit și cadrul care îi lasă și o anumită capacitate de gestiune. Vedem că în ziua de astăzi comisia este practic cătușată de un cadru din ce în ce mai rigid, deci nu vorbim aici de simplificare. Avem costuri suplimentare de personal la comisie, costuri pe care nu ni le dorim noi, în primul rând, și în al doilea rând niște costuri pe care nu le putem avea, dată fiind evoluția politicilor noastre administrative. Deci eu cred că aici se face confuzie între acest obiectiv al simplificării și obiectivul de a avea un control important, uneori poate prea important în anumite privințe. Un control exercitat de Parlament. Referitor acum la transferuri, am făcut o propunere care avea ca scop reducerea birocrației. Iar această propunere nu o facem așa în gol. Noi propunem să scriem negru pe alb, să stabilim în mod definitiv ceea ce practicăm împreună din 2009 încoace, de la sfârșitul anului 2009 încoace. Deci nu e nimic nou aici. Și cred că suntem cu toții mulțumiți de modul în care am pus pe picioare elementele intermediare care au venit uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și acum de ce să dăm înapoi? Uh, Dar fiind că avem niște proceduri care funcționează. În același timp îi mulțumesc doamnei Gresle pentru faptul că a acceptat modificarea pragului de până la 15% în ceea ce vește anumite transferuri. Asta ne va asigura, însă, ne va ajuta, însă nu e suficient. În schimb, în ceea ce privește situația de la sfârșitul anului, când trebuie să facem anumite transferuri urgente, termenele, așa cum au fost ele stabilite sau restabilite, uh, așa cum arată propunerile doamnei raportor, ne-ar complica foarte mult lucrurile și nici nu ne-ar permite să eliberăm anumite uh, credite de care avem uh, nevoie la sfârșitul anului. Acum, privind subvențiile. Există o serie de elemente pozitive, da, e drept, pe care le salutăm, însă în același timp suntem îngrijorați de anumite propuneri de amendament care, dacă ar fi votate, ar crește foarte mult povara administrativă, sarcina de muncă la comisie. Deci ar fi niște măsuri care ar contraveni simplificării în mod clar. Și vreau să mă refer pe scurt aici la problema Comitetului uh, Intern de Clearing. De termenul de șase luni pentru subvenții, subvenții, mă scuzați, termenul în care trebuie să se acționeze de la închiderea unei oferte de apel până la angajamentele juridice, regulile pentru acoperirea TVA-ului, de asemenea, eligibilitatea obligatorie a unor anumitor costuri și, de asemenea, arhivarea documentelor despre care a vorbit doamna Gresle. Se vorbea despre posibilitatea de a avea o perioadă de 10 ani în loc de 5 ani 10 ani ar fi o perioadă enormă, o povară enormă, atât pentru beneficiari cât și pentru instituții. Fiecare care dintre noi trebuie să păstreze factura de gaz și de lumină timp de 5 ani. Gândiți-vă dacă ar trebui să stocăm totul timp de 10 ani. N-am mai avea loc în dulapuri. Ce s-ar întâmpla? Gândiți-vă la administrații, la beneficiarii care ar trebui să urmeze, să respecte astfel de reguli. Știm că pe perioadă de 10 ani mulți dintre ei vor dispărea de asemenea. No, euh, je... Doamnă președinte, nu voi mai intra în alte detalii în momentul de față. Vreau, într-adevăr, să atrag atenția Comisiei dumneavoastră asupra acestei uh, probleme a simplificării. Mi-a făcut plăcere să aud ce a spus domnul Gai în legătură cu transferurile și voi pune la dispoziție statistici privind cifrele solicitate. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ähm, mulțumesc! Acum pe final, Inge, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule director general. Dacă lucrurile ar fi așa cum susțineți dumneavoastră, ar trebui să vă ridicați la baricade și în niciun caz să nu salutați acest uh, raport. Știu că în momentul de față beneficiarii trebuie să-și păstreze documentațiile timp de 18-20 de ani, ceea ce propunem noi aici este o reducere semnificativă. Avem beneficiari din fondul social care trebuie să-și păstreze hârțogăria pentru valori mici timp de 18 ani. Și ceea ce spune dumneavoastră pur și simplu nu e adevărat. Același lucru este valabil și pentru anumite părți ale transferurilor. Vreau să atrag atenția că chestiunea privitoare la simplificarea pe care o presupune propunerea comisiei e de discutat. Pentru că propunerea Comisiei nu soluționează absolut nimic în ceea ce privește fondurile. Soluționează o problemă majoră pentru Comisie, pentru că ea se sustrage astfel de la o anumită răspundere și uh, dă însarcina altora. Și apoi uh, să spună că raportul nostru nu vine cu nicio simplificare, da, din perspectiva dânșilor, nu. Eu cred că e absolut uh, nevoie de o revizuire aici, pentru că uh, nu se poate ca Comisia să se statueze ca un consiliu de supraveghere, iar după aceea doar uh, să vină să solicite respectivilor beneficiari de seamă, fără să fie explicat mai înainte cum anume trebuie procedat. Vreau doar să trag atenția asupra faptului că prezentarea dumneavoastră, domnule director general, nu este cu totul adevărată. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, dorim să punem în aplicare perioada de șase ani, așa cum am identificat-o în cazul diferitelor fonduri și încercăm să aliniem anumite norme. Și dacă analizăm câte contradicții se regăsesc în diferitele condiții de aplicare ale comisiei, atunci rezultă clar că acestea trebuie eliminate. Pentru că dacă nu eliminăm aceste contradicții din normele de aplicare, nu soluționăm niciun fel de problemă reală. De aceea doresc să subliniez, de fapt, care este până la urmă scopul acestui raport. În ceea ce privește noile instrumente, în privința cărora Comisia vine cu altă propunere și în ceea ce privește capacitatea de a le controla, cred că nimeni nu mai poate să controleze diferitele instrumente uh, create datorită varietății acestora. Noi putem accepta situația actuală, însă pe viitor trebuie totuși aliniate aceste lucruri. Dacă mă gândesc doar în ultimii ani câte modele au fost create, care până la urmă uh, sunt atât de uh, stufoase încât nu le mai poate controla nimeni. Aș dori să mai uh, detaliez anumite chestiuni expuse de colegi în ceea ce privește riscul tolerabil, rabil. Am modificat propunerea inițială împreună cu Comisia, creându-l ca un fel de instrument pentru de grevarea de gestiune, care nu conține doar uh, această marjă de eroare terorabilă, ci și documente uh, suplimentare această propunere a fost adoptată împreună cu Comisia și cu Curtea de Conturi, uh, propunere în care s-a copiat uh, foarte mult și din alte părți, nu pentru că ar fi la modă în Germania, ci pentru că am dorit să beneficiem de experiențele pozitive ale altora și Curtea de Conturi are dreptate când spune că avem un calendar foarte lung pentru degrevarea de gestiune. Noi am încercat să facem propuneri pentru un calendar mai scurt, însă oricum am luat-o, până la urmă nu am câștigat decât o lună. Există șapte amendamente în ceea ce privește acest calendar în care propunem de fapt această scurtare, însă pe baza procedurilor propuse nu câștigăm decât uh, o lună Asta doar în cazul în care nu am fi foarte radical, ceea ce poate nu ar fi bine. În ceea ce privește cele spuse domnul Manca, amendamentele care vizează clădirile sunt uh, toate din partea doamnei Holmeier. Ideea este că Uniunea Europeană să poată angaja pe viitor datorii pentru clădiri astfel încât să nu trebuiască să apelăm la actualele mecanisme de finanțare care sunt uh, foarte costisitoare în momentul de față. Cu siguranță va fi o negociere foarte dificilă cu Consiliul. Drag Jens, uh, eu cred că cele spuse de tine uh, necesită o dezbatere ulterioară, lucru pe care îl și propunem vineri cu Comisia și m-aș bucura să putem face ceva în privința acestor transferuri, însă propunerea Comisiei merge din punctul meu de vedere prea departe. Domnului Mulder, amendamentul 48, până la urmă, nu este un amendament propriu-zis, ci reia ceea ce am negociat cu Consiliul în ceea ce privește serviciul de acțiune externă. Și fiind negociat, cred că ar trebui să păstrăm acest lucru. Este o chestiune veche care se bazează pe un compromis larg uh, de la data respectivă negociat și cu domnul Galtieri pentru a putea ști ce se întâmplă la nivelul delegațiilor. Personal am uh, venit eu cu câteva amendamente în ceea ce privește anumite statistici de personal, pentru că în momentul de față nici nu știm uh, câți angajați avem la nivelul instituțiilor europene. Pentru că la 10.000 de, de uh, funcționari europeni uh, revin la 45.000 de funcționari revin 10.000 de agenți contractuali, iar pe de altă parte mai există și alte posturi. Și iar în ceea ce privește alinierea uh, perioadelor contabile. Anul agrar, într-adevăr, începe în octombrie. Așadar, pentru degrevarea de gestiune, până la urmă, se vom avea de-a face cu o modificare semnificativă uh, și doamnei Trupel aș dori să-i spun că există un amendament din partea mea pentru eliminarea rezervei negative și uh, o limitare a rectificărilor, pentru că am arătat de ce fel de rectificări este nevoie și creăm posibilitatea unor solicitări suplimentare, însă cred că un pic de disciplină nu strică până la urmă. Mulțumesc! Atunci sper că vineri se vor putea găsi câteva compromisuri Dar dar că se va ajunge să învățăm tocmai de la Palermo, nu cred. Până la urmă, am consumat așa de mult timp cu aceste două puncte că ne-au sosit uh, deja invitații pentru punctul de pe ordinea de zi unde urma să discutăm despre studii și de aceea propun uh, Comisiei și um, raportorul și-a dat deja acordul să tratăm uh, rapoartele domnului Böge după punctul privitor la studii. Am putea vorbi chiar despre uh, pachetul Reimer în acest sens așadar care va fi discutat după acest punct privitor la studii. Eu cred că e necesar să discutăm despre studiile pe care le-am uh, dat în lucru. care au fost uh, scoase la licitație conform procedurii normale, în urma căreia contractul a fost câștigat de un grup de cercetători. Au existat totuși câteva iritații înainte și de aceea vă propun următoarea procedură. Cei doi vicepreședinți, Calfin și Jean-Luc Deano, care au răspuns de acest studiu, ne vor face o scurtă introducere, pentru că și pentru acest punct am prevăzut doar o oră, nu mai mult. După care, Universitatea Leeds ne va prezenta studiul și rezultatele, iar apoi cei care au semnalat că ar dori să intervină, și anume președintele uh, Uh, băncii Europene de Investiții, Filip Maișteț, reprezentantul Berdian Fischer și directorul ECFIN, domnul Thomas, vor putea să intervină, după care va avea loc o dezbatere generală. Și probabil domnul Ivailo Calfin va trage concluziile dezbaterii. Domnule Calfin, vă dau și cuvântul pentru introducere. Uh, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, când uh, am comandat acest studiu, Aveam în minte dezbaterile care au tot avut loc aici la Parlamentul European, dezbateri privind discrepanțele dintre angajamentele politice din ce în ce mai numeroase în Uniunea Europeană, inclusiv nevoia de a implementa pe deplin prevederile din tratatul de la Lisabona, strategia 2020, cea energetică, proiecte majore cum ar fi ITER, Galileo, deci, pe de o parte și, pe de altă parte, resursele bugetare din ce în ce mai restrânse și lipsa de angajamente în bugetul comunitar pentru a face față acestor, uh, pentru a realiza, îndeplini aceste obiective politice. De asemenea, există și dezbateri naționale privind măsurile de austeritate impuse practic în toate țările UE. și asta apare nu doar în discuțiile privind bugetul comunitar, ci și atunci când sunt stabilite angajamentele la nivel național pentru a îndeplini obiectivele europene. Noi am discutat de foarte multe ori și discutăm în continuare despre lipsa de fonduri pentru a ne îndeplini angajamentele. Uh, Vorbim de asemenea și despre posibilitatea de a crește resursele proprii în bugetul comunitar și despre posibilitatea de a atrage resurse adiționale și de a încuraja aceste uh, investiții. Vorbim de asemenea despre binecunoscuta cofinanțare de la guvernele naționale, toate acestea sunt posibilitățile de a atrage fonduri private pentru a dezvolta parteneriate public-privat. Pe de altă parte, există și posibilitatea de a colabora cu instituții financiare internaționale, mai ales cu Banca Europeană de Investiții, o instituție comunitară și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Iată, deci, care a fost scopul acestui studiu să analizeze în mod critic situația, să stimuleze o dezbatere în legătură cu posibilitățile existente de a crește participarea, de a crea instrumente pentru a uh, implica mai mult uh, BI-ul și BERD-ul. Și vom avea diferite surse pentru o procedură foarte sofisticată. Am avut propuneri din partea băncilor. Recent am avut aici la Parlamentul European o prezentare a domnului Maestat privind proiectul de obligațiuni europene, un exemplu excelent de comple de a avea surse adiționale la bugetul comunitar. Am avut de asemenea și alte discuții aici la Parlamentul European și acest studiu are ca scop tocmai stimularea acestor discuții pentru a ne ajuta și pe noi la rândul nostru să luăm deciziile de rigoare. Studiul a fost uh, acordat într-o, printr-o procedură foarte transparentă. Experții vor prezenta rezultatele acestui studiu. Bineînțeles, raportul prezintă propria lor viziune în legătură cu această chestiune analizată în studiu. Noi, la Parlamentul European, ar trebui să folosim acest studiu ca fiind una din sursele de inspirare, de informare, atunci când vom discuta ulterior aceste chestiuni. Aș vrea acum să le mulțumesc din inimă tuturor colegilor de la Parlamentul European care au participat la stabilirea cadrului de întocmire acestui studiu. Le mulțumesc autorilor acestuia și Aș vrea să-i mulțumesc, să le mulțumesc cu precădere reprezentanților Băncii Europene de Investiții și a Băncii Europene de eh, Reconstrucție și Dezvoltare pentru prezența lor aici, pentru disponibilitatea dumnealor. Doamnă președinte, mă voi eh, opri aici. După ce am prezentat acest cadru general, în care a fost întocmit studiu, iar acum le dau cuvântul autorilor și le permit de asemenea și invitațiilor noștri să intervină. Vă mulțumesc. Atunci, domnul Robinson, domnul Bainbitten, dumnealor ne vor prezenta acest studiu. Aveți cuvântul. mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta acest studiu. Și permiteți-mi să stau în picioare, mi se pare mult mai ușor întotdeauna să fac prezentările în picioare. Astăzi vom parcurge pe scurt concluziile acestui studiu, aș dori de asemenea să aud și contribuțiile dumneavoastră. Cred că așa trebuie să procedăm. Eu însumi și cu Rob vom prezenta acest studiu, voi face un comentariu succint în legătură cu cine suntem și ce am făcut, însă ceea ce e mai important vom vorbi despre concluziile și recomandările studiului. Vom vorbi despre context, mai ales despre cofinanțare, ce înțelegem prin asta, să vedem care sunt principalele chestiuni, motive pentru care s-a făcut acest studiu, metodele care vor fi folosite, vom ajunge deci la concluzii și ne vom concentra pe recomandările finale la care am ajuns. Un comentariu subțit în legătură cu mine însumi. Lucrez la Universitatea din Leeds, sunt profesor de politică publică acolo de peste 10 ani. Am publicat foarte multe lucrări, am avut și activități de consultanță față de Uniunea Europeană și mă interesează mai ales Banca Europeană de Investiție. Sunt cercetător activ în acest domeniu și multe persoane, practic, își îndreaptă atenția către această bancă. Mă interesează politica de cheltuieli și bugetară. Deci, practic, activitatea dumneavoastră este asemănătoare cu cea pe care o am și eu. Colegul meu, de asemenea, se va prezenta acum pe scurt. Bună ziua, mă numesc Robert Bain, sunt consultant independent specializat în infrastructurile financiare și ceea ce e relevant în cadrul acestui studiu e că am colaborat ca, în calitate de consultant atât cu BERT cât și cu BI. Sunt uh, cercetător uh, la Universitatea din Leeds în prezent. Înainte am fost consultat și în alt uh, domeniu al transporturilor. Acum, în ceea ce privește acest studiu, înainte de a intra în anumite detalii de cercetare asupra cărora ne-am îndreptat atenția, așa cum a cerut Parlamentul, aș vrea să mă refer în primul rând la definiție. Deci când vorbim de cofinanțare în ceea ce vorbește cercetarea, vorbim de acordarea de granturi. Vorbim acum despre buget, vorbim despre împrumuturile făcute atât de la BI cât și de la BERT. De asemenea, aș vrea să vă vorbesc și despre nivelul de cofinanțare actual, care este foarte redus, practic sub 1% din buget e obținută astfel. Și vom vedea de asemenea și ce se va întâmpla pe viitor ca urmare a acestui studiu. Ca și alte studii care au analizat cofinanțarea și împrumuturile și granturile, am văzut că există un mare potențial pentru a folosi acest instrumentar financiar, deoarece vă dă posibilitatea de a lucra cu intermediari financiari și cu alte instituții financiare pentru a crește efectul bugetului comunitar. Oferă acces la împrumuturi, la finanțare, de care nu ar fi beneficiat practic anumite proiecte interesante doar prin finanțare comercială și de asemenea dă șansa de a avea niște politici și uh, proiecte europene. Acum, principalul set de chestiuni pe care ar trebui să ne analizăm în ceea ce privește fiabilitatea bugetară. Am fost întrebați dacă colaborarea cu aceste două bănci expune băncile la anumite riscuri în caz de pierderi pe care le-ar avea aceste bănci în operațiunile lor de împrumutări. De asemenea, am, am analizat și mandatul extern al BIE, mecanismul de aprovizionare și de asemenea vom vedea nivelul de protecție prin provizioane, dacă oferă un nivel suficient de protecție bugetului actual. Și în al treilea rând, și aici e vorba de garanțiile date de UE, care ar putea avea un efect asupra bugetului. E vorba aici de managementul bugetar și de fraude care pot duce care pot uh, avea loc din cauza cofinanțării. Și aici fac diferența între împrumuturile directe, împrumuturile deci date statelor membre și împrumuturile indirecte, prin care UE garantează împrumuturile făcute de BEI către țări terțe. Acum îi dau din nou cuvântul colegului meu. De asemenea, am încercat să vedem și anumite chestiuni cu o dimensiune politică importantă și țin să le subliniez și de asemenea mă bucur că ni s-a cerut să discutăm despre asta deoarece Parlamentul sau alte studii nu s-au referit la aceasta. E vorba, în primul rând, de controlul bugetar și vă voi spune ulterior ce am, la ce concluzie am ajuns. Însă, de la bun început, cred că trebuie să facem diferența între anumite mecanisme și structuri uh, instituționale de control, pe de-o parte, și activitățile informale și ceea ce se întâmplă în practică. De multe ori, prevederile din tratat sunt diferite de ceea ce se întâmplă pe teren, deci de aceea trebuie să facem diferența între lucruri. Un alt lucru foarte important pe care vi l-aș sugera în contextul actual este Uh, măsura în care aceste instrumente ar ajuta Uniunea Europeană să își îndeplinească strategiile, obiectivele strategice. Și de asemenea să vedem că e clar că cineva trebuie să acorde împrumuturile, însă e clar că există și un impact asupra obiectivelor la care ne așteptăm. Acum, guvernarea și transparența. Sunt două lucruri foarte diferente de noi, uh, pentru noi. Guvernarea se referă la modul în care, la măsura în care relația interinstituțională există, e deschisă, accesibilă, dacă există probleme legate de complexitate, care ar fi o mare problemă pentru Parlament. Și de asemenea, băncile însele trebuie să se bucure de o anumită confidențialitate comercială. Și aici intervin problemele care țin de transparență. Însă toate acestea sunt foarte diferite de vizibilitate. Vizitarea se referă la locul unde într-adevăr se întâmplă lucrurile. Și aici vorbim despre întreaga activitate financiară a UE, însă pentru noi ne-a interesat mai ales să vedem implicațiile cofinanțării asupra vizibilității întregii Uniunii Europene pentru beneficiari dar, de asemenea, să vedem la nivel comunitar. De exemplu, dacă treaba Parlamentului e mai dificilă atunci când trebuie să înțeleagă modul în care bugetul este alcătuit și uh, cheltuit. Acum, în ceea ce privește metodele noastre. Am avut trei metode de cercetare, metode combinate, am făcut foarte multe cercetări și, bineînțeles, ne-am uh, bazat pe cei 30 de ani de experiență. De asemenea, ne bucură și sprijinul pe care l-am primit de la peste 50 de persoane, de la BEI, de la BERD, de la Comisia Europeană și de la Curtea de Conturi. Sprijin pe care ni l-au dat practic în ultima clipă și fără să fi știut asta înainte, deci a fost un ajutor uh, foarte prețuit. De asemenea, am ajuns la niște concluzii contradictorii, poate că asta vă va surprinde, deci sper că veți putea citi acest text. Noi încercăm să prezentăm rezultatele, însă ceea ce e mai important, încercăm să oferim, să punem aici uh, expertiza noastră academică pentru a putea analiza aceste rezultate. Acum, în ceea ce privește structura raportului, avem un capitol după cel introductiv deci vorbim despre aceste bănci destul de detaliat, despre asemănările și deosebirile dinspre ele. Nu vorbim foarte pe larg de cofinanțare la nivelul Uniunii Europene. Vorbim, mă scuzați, după care apare capitolul 4, garanțiile bugetare, problema mandatului extern și garanțiile date de statele membre, după care concluzii și recomandări. Și un apendic de asemenea foarte lung unde se vorbește despre un audit care se impune asupra acestor instrumente și cred că pentru prima oară când toate aceste elemente se regăsesc în același document. Și sunt niște date care cu siguranță vă vor fi uh, de mare ajutor. Acum îi dau din nou cuvântul colegului Rob, după care voi interveni din nou. Da, e un raport uh, destul de stufos și e greu să vi-l prezint în doar 5-10 minute. Acum, concluziile și recomandările. În primul rând, în ceea ce privește cofinanțarea, bugetul european, cofinanțarea nu prezintă un risc dinesc, direct în ceea ce privește modul în care finanțarea se face. Bugetul funcționează prin alocări specifice pentru diferitele instrumente de cofinanțare. Există aici un prag în ceea ce privește dimensiunea și nu se depășesc angajamentele bugetare. Acum, în ceea ce privește mandatul extern și garanțiile pentru acțiuni externe, aici concluzia e pozitivă. Ca și alte rezultate din alte studii, cred că știți că a existat un studiu în legătură cu cât de adecvat este fondul de garanții, un studiu făcut în 2010. E o analiză exhaustivă de mod de risc, s-a făcut un modeling al riscului. De asemenea, și Curtea de Conturi și-a dat un aviz pozitiv în legătură cu modul în care este gestionat acest fond de garanție. Deci, pe scurt, e un instrument adecvat care oferă protecție bugetului și care are sumele uh, necesare. Știți că aici ținta e de 9%. Vă voi arăta acum câteva cifre. În galben avem împrumuturile garantate acoperite de fondul de garanții. E vorba de uh, zona verticală din stânga, deci în 2009, la sfârșitul anului, peste 16 miliarde de euro de împrumuturi au fost acoperite de fond. La dreapta se vorbește despre dimensiunea activelor acestui fond și mă scuzați s-a strecurat aici o greșeală. Axa de la dreapta ar trebui să fie în miliarde. Deci la sfârșitul 2009 vorbeam de 1,3 miliarde și împreună aceste cifre ne dau o rată de sub 9%. De asemenea, a existat create provizioane. Am avut alocări în plus pentru a ajunge la acest nivel de 9%. Acum, în ceea ce privește garanțiile pentru a acoperi împrumuturile către statele membre, aici e balanța de plăți și mecanismul de stabilitate financiară. Aici nu există un fond special. Protecția se oferă de la buget prin marje. Marjă de protecție. Și vă voi spune aici ce marjă este disponibilă pentru protecția bugetară. Însă, în concluzie, am văzut că această metodă de protecție bugetară nu prezintă riscuri pentru buget și nici pentru activitatea de împrumuturi și de garantare a acestora pe care Parlamentul o extinde prin acest instrument. M-am uitat, de exemplu, la 2011. Resursele proprii, pragul de acolo e de 1,3% din VNB-ul din cele 27 de țări. E vorba de 152 de miliarde. Sumele bugetate pentru anul acesta reprezintă 136 miliarde, 1,9% din VNB, ceea ce înseamnă că este o marjă de peste 25 de miliarde. Și acum cealaltă parte a monedei. În ceea ce privește garanțiile suplimentare. Aici toate plățile pentru viitor sunt uh, acoperite. Cifrele s-au schimbat de când am făcut noi acest tabel în februarie, însă principiul este același. Avem balanța de plăți, plățile, plă, uh, uh, plățile din uh, mecanismul de asistență financiară, Euratomul și avem de asemenea și împrumuturile de la BEI către statele membre. E vorba de niște sume de 5,8 miliarde care sunt acoperite, iar marja e de 19 miliarde. Ceea ce vă poate face să înțelegeți cât de mare este nivelul de protecție oferit de un astfel de mecanism. Ultimele lucruri acum. E vorba de, practic, implicațiile politice. Voi reitera ce a spus Rob. Studiul este foarte lung, peste 120 de pagini, deci e foarte greu să prezint această analiză complexă în doar câteva cuvinte. Acum, în ceea ce este control bugetar, ce am aflat aici? Există mecanisme puternice în mod oficial, mecanisme de control. Comisia creează instrumentele necesare pentru asta, Parlamentul se implică în acest proces în mod oficial să zicem așa, în mod formal, însă, neoficial apar tot felul de probleme. Unele, apar tot felul de chestiuni, unele bune, altele rele. De exemplu, faptul că trebuie plătiți anumiți bani înapoi. Asta creează un anumit nivel de indisciplină bugetară și anumite um, elemente care afectează structurile existente. Totuși, sunt, lucrați într-un context din ce în ce mai complicat. Aveți de-a face cu intermediari financiari care, a prezi, care au și ei niște interese potențiale și care trebuie să acorde și ei un anumit grad de control, căruia trebuie să-i faceți față. De asemenea, să nu uităm flexibilitatea, care de foarte multe ori complică controlul. Noi credem că există o nevoie clară de cercetare uh, în ceea ce privește uh, adevărul, ce se întâmplă pe teren. Deci nu putem privi lucrurile doar de sus, trebuie să vedem ce se întâmplă la fața locului. Eu cred că asta ar trebui să fie o prioritate uh, mai ales pentru comisia dumneavoastră. Acum, obiectivele strategice. Trebuie spus că această cofinanțare aduce multe beneficii Uniunii Europene și este compatibilă cu obiectivele strategice comunitare și are și niște rezultate impresionante uneori. Anumite instrumente au fost revizuite, suntem de acord cu ce s-a făcut, Noile norme contabile, de asemenea, au dat rezultate bune în ceea ce privește competitivitatea și există o dorință clară din partea băncilor de a ajunge la rezultate. Lucrurile care ne-au îngrijorat și pe care trebuie să le analizați cu seriozitate este e vorba de suprapunerea dintre aceste instrumente, dintre unele din acestea. SIP și Jeremy, de exemplu, se suprapun, există de multe ori probleme între ele. Și în alte studii de valoare s-a arătat acest lucru, o altă problemă și aici poate o chestiune mai problematică. Deci nu e, e vorba de eficiența acestor instrumente în noile state membre. De exemplu, normele contabile nu au dat rezultate peste tot la fel. Și în ceea ce privește și SIP-ul și aici există întrebări în ceea ce privește statele membre care au derat recent. Ce se întâmplă de asemenea și cu uh, colaborarea cu bănci diferite? Care este efectul acestor diferențe? E tot aia dacă lucrezi cu BEI-ul, care e Banca Uniunii Europene? Ne-am dat seama că E important să nu exagerăm în ceea ce privește diferențele dintre cele două bănci. Berdul uh, dorește foarte mult să colaboreze activ cu Uniunea Europeană. Vor să colaboreze în programele dumneavoastră și așa credea și Comisia că ar fi bine să colaborăm cu mai multe instituții bancare. Acestea par diferite, însă au un efect complementar și e foarte important să înțelegeți cum funcționează colaborarea cu aceste două bănci. Acum, rezultatele eficiei efective în ceea ce privește politica. Aici există mai multe caz, studii de caz, au avut loc și discuții generale și aici cred că rezultatele sunt clare, nu sunt uh, contradictorii. Rezultatele sunt pozitive de exemplu, în ceea ce privește agenda de extindere în Balcanii Occidentali, dorința de a integra noile state membre prin Jasper, de exemplu. O altă chestiune foarte interesantă este care este efectul crizei financiare asupra uh, capacității de absorpție în statele membre noi. Și Jasper aici a dat rezultate bune, prin proiecte bune, să există clar mai probleme de absorpție a fondurilor europene noile state membre. Și, de asemenea, ar trebui să vedem cum funcționează cofinanțarea în acestea. De asemenea, să vedem dacă unele state noi au piețe suficient de dezvoltate pentru a face față cofinanțării. Și aici e o problemă care se regăsește în mod pregnant în concluziile noastre. Cum în ceea ce privește transparența. E o chestiune foarte complicată, credem noi. Pe de o parte, băncile, și asta e de înțeles, deci au nevoie de o confidențialitate comercială, însă în același timp Parlamentul European, din motive foarte clare, trebuie să știe ce se întâmplă cu banii, cum sunt cheltuiți și alocați. Și e clar că aici pot apărea tensiuni în ceea ce privește transparența. Ne bucurăm însă să vedem faptul că anul acesta Curtea de Conturi va face două raporturi, unul privind uh, SMEC și celălalt privind ingineria financiară. Însă ne întrebăm dacă această Curte de Conturi ar trebui să joace un rol mai important în ceea ce privește transparența din domeniul cofinanțării. Credem, de asemenea, că în general trebuie să se facă o evaluare mai critică și nu spun critică doar uh, gândindu-mă la mm, a spune ce nu merge bine. Eu cred că până acum studiile comisiei nu au avut deloc o perspectivă critică în ceea ce privește toate aceste instrumente, care, da, au dat rezultate foarte bune, însă s-ar putea obține mai multe dacă ar exista o gândire critică mai clară, în general vorbind. Acum, în ceea ce privește o sursă constantă de frustrare pentru Uniunea Europeană, nivelul uh, redus de vizibilitate a cheltuielilor uh, la nivel comunitar. Cofinanțarea, în mod clar, prezintă aici probleme care ar putea deveni și mai grave, din simplul motiv că aceste instrumente, atunci când uh, funcționează, nu sunt atât de clar percepute ca fiind benefice pentru cei care le folosesc. Nu e o diferență aici de nivel, ci practic de natură a acestor instrumente. Asta, de exemplu, în ceea ce, priv- ce privește normele IFRSF sau SIP-ul. Am văzut că există clar greutăți de comunicare. S-au făcut sugestii ca, în primul rând, Uniunea Europeană să se implice și să o facă mai bine la nivel interinstituțional. Ne miră, ne mirat foarte mult uh, faptul că mulți dintre cei cu care am vorbit nu-și dau seama de beneficiile care decurg de pe urma colaborării cu instituțiile financiare. Și cred că și în acest domeniu s-ar putea soluționa multe lucruri. Concluziile noastre generale a fost că acest domeniu este foarte interesant, a fost uh, o sarcină grea, e drept, însă cred că există aici beneficii financiare clare, așa cum spunea Rob cu riscuri uh, financiare foarte limitate, însă există și niște implicații politice foarte importante în ceea ce privește vizibilitatea, transparența și controlul care trebuie ofertat. Însă mă bucur uh, faptul că vă pot spune acum că lucrurile stau destul bine, să vă las pe dumneavoastră acum să soluționați și să ajungeți la o concluzie proprie. Um, ich glaube, für alle die, die nicht von vornherein Vă mulțumesc. Cei care nu au uh, urmărit acest studiu de la începuturile sale, cu siguranță, cu siguranță au fost foarte interesați de această prezentare a dumneavoastră. Ați vorbit despre transparență, vizibilitate. Vizibilitatea, în special, este deosebit de importantă pentru noi. Încercăm să creștem gradul de vizibilitate al uh, activităților noastre, însă adeseori ne confruntăm cu uh, dificultăți cauzate de comisie. Comisia Europeană adeseori nu este de acord cu noi în ceea ce privește introducerea de măsuri menite a crește gradul de vizibilitate. Strategie, o strategie unitară, comunicarea ne-ar ajuta mult, însă tot asta spunem de vreo 10 ani încoace. Acum însă le dăm cuvântul oaspeților noștri. Mai apoi, colegii vor avea posibilitatea de a interveni. Domnul Malstadt. Vă mulțumesc. Vei pas le Nu voi face comentarii acum în legătură cu raportul, care, cu studiul care tocmai ne-a fost uh, prezentat. Vă voi spune doar că nu pot accepta afirmația că toate comentariile noastre sunt nejustificate. Dacă dorește comisia dumneavoastră, suntem gata să participăm la o dezbatere uh, aprofundată, contradictorie și vom, vom da probe precise, exemple concrete pentru a ne justifica comentariile. Însă, dat fiind că astăzi nu avem prea mult timp, prefer să mă concentrez asupra problemei esențiale. Și anume, să știm dacă Uniunea Europeană ar trebui sau nu să încurajeze această combinare a fondurilor europene cu resursele băncii europene de investiții. Această combinație, după părerea mea, cred că există un triplu efect de pârghie. Pârghie politică, pârghie tehnică și financiară. Ceea ce privește pârghia politică, pe lângă faptul că atunci când intervine Banca Europeană de Investiții, această intervenție percepută ca o intervenție comunitară, e suficient ca presa din țările noastre unde intervenim. Deci se spune de foarte multe ori, un european sprijină nu știu ce proiect de investiție. Dincolo de acest aspect de vizibilitate, există faptul că Banca Europeană de Investiții e singura instituție financiară obligată din punct de vedere juridic să sprijine politicile Uniunii Europene și să aplice regulile și normele acestea. Ceea ce numesc eu monopolul obligațiilor băncii europene de investiții. Asta explică faptul că de mai multe ori proiecte pe care le-am pregătit noi, cu colegii de la BERD, de exemplu. Știți că noi colaborăm foarte mult cu această bancă, am cofinanțat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare peste 100 de proiecte, o sumă de peste 14 miliarde de euro. 8, 9, 6 miliarde ei. Deci avem o experiență excelentă în ceea ce privește colaborarea cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Însă, de fapt, uneori, proiectele pe care le-am pregătit împreună nu au putut fi finanțate de noi, deoarece Comisia ne-a spus, a, nu se poate. Asta contravine unei politici europene. Asta s-a întâmplat, de exemplu, cu finanțarea aeroporturilor în Rusia. Comisia Europeană ne-a spus, nu, nu puteți acorda finanțare, deoarece avem un contencios cu Federația Rusă legătură cu drepturile de trafic aerian. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a putut însă să financeze acest proiect. Da, e normal, însă noi suntem singura instituție financiară uh, care trebuie să respecte regulile și normele Uniunii Europene. Suntem de altfel și singura instituție financiară a cărei uh, operațiuni trebuie înaintate spre avizul uh, favorabil al statului membru în chestiune, dar și uh, cel al Comisiei Europene, care face o consultare interservicii. Deci fiecare direcție poate să-și dea avizul. DG Concurență sau DG Cercetare deci, sau DG Mediu, toate acestea pot emite obiecțiuni, ceea ce ne obligă să re, uh, pregătim proiectul respectiv. Deci suntem singura instituție financiară, după cum vă spuneam, supusă regulilor europene și suntem singura instituție supusă deciziilor Consiliului și Parlamentului European. De asemenea, suntem supuși controlului Curții de Conturi, conform articolului 287 din tratat. Avem acolo um, acea curte tripartită. Olaful, de asemenea, ne controlează deci, în mod clar, noi suntem un instrument politic pentru a sprijini politicile Uniunii Europene. Acum, ceea ce privește influența tehnică, pârghia tehnică. Există aici o complementaritate clară între expertiza Comisiei și cea a băncii noastre. Comisia are expertiză în ceea ce privește aspectele macroeconomice, sectoriale, politice în țările în care activează. Banca Europeană de Investiții vine cu expertiza sa în ceea ce privește analiza tehnică a proiectelor și vă pot da nenumărate exemple în trei domenii, de exemplu. Deoarece în concluziile raportului se spune că în acest domeniu berdul reprezintă un avantaj. Energia regenerabilă, eficiența energetică și apa. Ei bine, în aceste sectoare, Banca Europeană de Investiții are o experiență și o expertiză recunoscută. Serviciile noastre tehnice sunt rugată să emită un aviz tehnic chiar și în ceea ce privește anumite proiecte pe care nu le putem finanța, deoarece acestea depășesc mandatul nostru. De exemplu, recent, în Turcia, am finanțat o fermă de centrale eoliene de 135 de MW, am cofinanțat-o cu Perdul, însă de comun acord între cele două bănci. Și echipa tehnică, deci de comun acord, echipa tehnică BEI a pregătit proiectul și dosarul. Și asta e și spiritul memorandului de înțelegere semnat între cele două instituții. Eu și președintele Berda am încheiat un acord prin care de fiecare dată când acordăm cofinanțare se desemnează instituția care va a avea leadership-ul pentru analiză și cealaltă pentru cofinanțare. Deci e o utilizare rațională a resurselor fiecare instituții și nu mă voi mai întinde în această privință. Vă pot da foarte multe exemple pentru a vă arăta că în multe domenii Banca Europeană de Investiții are o expertiză foarte recunoscută complementară celei pe care o are Comisia Europeană. Și acum, cea de-a treia pârghie, cea financiară. Ideea e ca, prin aceeași sumă la buget, Uniunea Europeană să poată sprijini un volum mult mai important de investiții. Asta înseamnă un efect de pârghie. Și să vă dau un exemplu la care s-a făcut uh, aluzie, și anume RSSF, Risk Financial Sharing Facility. 380 de milioane de la bugetul european. 12 milioane de alocații. de... O parte pentru alocarea capitalului BEI și împreună am putut să acordăm împrumuturi pentru programe de cercetare și dezvoltare pentru 6 miliarde 300 de milioane și am finanțat investiții în sectorul privat um, de 16 miliarde aproape. Deci în raport 380 de milioane de la bugetul european, care au dus la o investiție de 16 miliarde. Asta înseamnă un efect de pârghie. Voi fi foarte clar în ceea ce privește un lucru. BEI-ul are deci acest monopol al obligațiilor și nu cere însă un monopol, monopol în ceea ce privește accesul la fonduri comunitare. Deci vreau să fiu foarte clar în această privință. Însă noi credem că banca noastră este instituția cea mai potrivită pentru a atrage și pune la oaltă alte surse de finanțare, atât publice cât și private. Săptămâna trecută am fost la Paris. Directorul general de la Casa de Economii și Consemnațiuni mi-a spus că e mai ușor pentru ei să accepte o inițiativă comună dacă e sub egida Băncii Europene de Investiții. Deci mai degrabă preferă banca noastră decât o altă bancă. Fondul Margherit, de exemplu, e o inițiativă comună lansată de BEI, însă în care apare cecul francez, cel german, italian, spaniol, din Polonia. De ce? Deoarece acestor case de economii și consemnațiuni le mai ușor să participe la această acțiune comună dacă e sub auspiciile noastre și am creat un club european al instituțiilor de credit pe termen lung. Da, e clar, sunt niște formule care pot fi avantajoase în ceea ce privește bugetul european, cu condiția, bineînțeles, să se facă un control ferm. Și aici respect ceea ce a spus domnul Calfin. Noi, Banca Europeană de Investiții, suntem gata să avem un fel de acord, chiar și un memorandum de înțelegere cu Parlamentul European, pentru ca Parlamentul European să-și poată exercita și pe viitor rolul său de control asupra fondurilor bugetare. Da, poate că există și niște costuri ascunse pentru astfel de operațiuni. Își pun unii întrebarea. Deci s-au pus întrebări legătură cu Um, taxele de gestiune, comisioanele pe care le percepe BI-ul pentru aceste fonduri comunitare. Și vă pot da o altă cifră interesantă. În 2005, 2007-2010, toate comisioanele am primit 62 de milioane 62 de milioane de euro de la bugetul european 14 milioane prin acorduri cu statele europene, vorba de fondurile structurale în cadrul uh, Jeremy și Jessica. 62 milioane. 62 de milioane de, de comisioane de peste tot, în perioada 2007-2010. Suma totală de fonduri transferate de la bugetul european la B e de 4 miliarde 800 și ceva de milioane. Deci, vedeți, foarte clar că procentul mediu de comisioane e mult sub cel practicat în mod obișnuit de instituțiile financiare. Și ca să vă dau o, să vă dau o imagine completă. Deci trebuie deduse aici câștigurile care se întorc la bugetul european, acele reflows pe care le facem la operațiunile de cofinanțare. Deci acestea revin la bugetul comunitar doar pentru operațiunile noastre în zona mediteraneană, aceste reflow-uri sunt de 140 de milioane și vor ajunge la aproape 200 de milioane la sfârșitul acestui an. Deci, încă o dată, cred că toate aceste cifre pot fi verificate de către comisia dumneavoastră și așa trebuie să fie. Și ar avea de câștigat bugetul. Acum, garanția comunitară despre care s-a vorbit în acest studiu. Aș vrea să vă reamintesc că această garantare a bugetului nu se aplică decât operațiunilor sub mandat, care reprezintă 7, între 7 și 8% din totalul operațiunilor, deci o mică parte din operațiunile noastre. Deci care beneficiază de această garanție comunitară, chiar și pentru operațiuni în afara Uniunii Europene, deci le uh, finanțăm pe pielea noastră, pe riscul nostru propriu, fără să cerem această garantare de la buget. Deci pentru țările candidate sau potențial candidate, acolo avem vreo 50, 5 miliarde, mă scuzați, de euro pe care vrem să împrumutăm în 2012-2013 pe pielea proprie. Și aici nu e acoperit decât riscul politic. Toate riscurile comerciale sunt suportate de noi. Și, după părerea mea, argumentul cel mai puternic e că, istoric, bugetul european n-a pierdut nimic. Și de la crearea fondului de garanții, BEI-ul nu a făcut apel la acest fond de garanție decât de două ori. În anii 90, pentru niște împrumuturi către fosta Iugoslavie, pentru o sumă totală de 115 milioane, și până la urmă suma recuperată și vărsată la fondul de garanție a fost de vreo 200 de milioane cu interesele, cu dobânzile și cu toate taxele și a doua oară, în 2003-2004, un împrumut în Argentina pentru o sumă de 9 milioane. Sumă recuperată, de asemenea. Deci, iată experiențele istorice care ne arată că nu au existat costuri la bugetul european în urma acordării acestor garanții pentru o parte limitată a operațiunilor noastre. Iată, doamnă președinte, cum aș rezuma eu avantajele de a combina fondurile de la bugetul european și resursele băncii europene de investiții, deci avantaje politice, tehnice și financiare, însă cu condiția ca structura de control să fie făcută în așa fel încât Parlamentul să poată vedea cum sunt folosite aceste fonduri. Ja, vielen Dank, Präsident Das war... Vă mulțumim, domnule Maestadt. Ați avut o intervenție foarte complexă. Acum îi dau cuvântul vicepreședintelui Baird, domnului Fischer. Rog să fie însă mai succint decât uh, colegul său, președintele Bei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu uh, cât mai succint cu putință. Vă mulțumesc că ne-ați permis să, ne-ați permis să reprezint Bert și să prezint reacția Bert vis-a-vis -vis de studiul care a fost prezentat. Vreau să le mulțumesc autorilor acestui studiu, foarte interesant. Vreau să le mulțumesc pentru eforturile eficiente pe care le-au depus. Și înțeleg faptul că nu a fost un studiu foarte, foarte simplu pentru ei, dar uh, vreau să le mulțumesc pentru modul în care au uh, reușit să trateze această temă. Mă bucur că nu au optat pentru o, o viziune unilaterală, ci au uh, dorit să includă toate experiențele tuturor actorilor impl- implicați în studiul acesta. Deci au, abor- au avut o abordare interactivă și apreciez acest tip de abor- abordare. Studiul ne arată modul în care tratează Parlamentul European importanța cofinanțării și, de asemenea, creșterea importanței relațiilor dintre BEI și BERT. Studiul uh, arată că se dorește extinderea cofinanțării între comunitatea europeană, BEI și BERD, uh, ca parte integrantă a strategiei 2020. Acesta este mesajul de bază a studiului. BERD apreciază modul în care au fost uh, incluse experiențele noastre în acest studiu. Uh, s-a reușit includerea modelului de funcționare a BERT aici. E important uh, să înțelegem că BERD reușește să diminueze riscurile și reprezintă un pilon de susținere a partenerilor săi. E drept că efectul de levier, de pârghie a BERD este mult mai mare decât se uh, crede în uh, general. Și asta deoarece comunitatea internațională uh, europeană și de asemenea statele membre dețin 63% dintre acțiunile uh, BERD. Și de asemenea încercăm să ne facem din ce în ce mai cunoscuți la Bruxelles, pentru că de cur- în curând vom avea un reprezentant special al BERD la Bruxelles, colega din stânga mea, ne va reprezenta aici. În orice caz, salutăm concluziile studiului care arată faptul că s-a ajuns sau încet încet se ajunge la un numitor comun în ceea ce privește importanța cofinanțării. Dați-mi voie să vă dau câteva cifre. De la începutul activității BERT, Uniunea Europeană a oferit 1,7 miliarde de euro cofinanțare cu BERT. De asemenea, a oferit 478 de milioane de euro pentru fondurile de cooperare tehnică. Această sumă este foarte importantă pentru că a generat uh, proiecte în valoare de 7 miliarde de euro, proiecte demarate de către BERD. Această cooperare a crescut în intensitate în ultimii ani datorită uh, celor trei noi facilități de finanțare. Raportul ne arată cât se poate de clar care sunt uh, um, schimbările pe care, de care am avut parte în ultima perioadă. Avem o uh, mai bună Uh, structurarea prevederilor legislative și, de asemenea, uh, o îmbunătățire a activităților de raportare. Și BERT face eforturi în acest sens în colaborare cu uh, instituțiile europene. Ne dorim ca datele pe care le oferim, statisticile pe care le oferim să fie pe viitor mai bune. De asemenea, birourile noastre de reprezentante, reprezentanță locală sunt în contact permanent cu autoritățile europene aflate la fața locului pentru pentru, cu scopul de a spori vizibilitatea Uniunii Europene. Însă nu suntem de acord că cofinanțarea este mai ușor de demarat în statele dezvolt, ă, dezvoltate. Nu, cofinanțarea este necesară în special în statele în curs de dezvoltare, pentru că acolo uh, Uh, fondurile pot da, într-adevăr, uh, rezultate mai mari, chiar dacă e drept, uh, oferirea acestor fonduri implică o povară administrativă mai mare în ceea ce privește asistența tehnică și toate celelalte și includerea tuturor experiențelor de la fața locului. Sunt încântat de cele spuse de antevorbitorul meu în intervenția sa. Domnia sa spunea că nu doar memorandumul înțelegerii, de înțelegere semnat între BERD și Bay, este luat în serios de către noi, ci spunea de, de asemenea că, din punctul nostru de vedere, cel mai uh, important element al acestui, uh, acestei cooperări este tocmai cooperarea cotidiană. Nu dorim să co- cooperăm doar la nivel înalt, ci dorim să cooperăm la fața locului. Acest lucru este foarte important. Domnul uh, Maistat a prezentat câteva exemple de cooperare foarte eficientă. Vedeți că Berd și Bay nu intră în concurență una cu cealaltă, ci cooperează cât se poate de strâns. Acesta este mesajul pe care ambele instituții vor să-l transmită. Nu vreau să intre într-un detaliu, însă considerăm că există o recomandare aici care trebuie să fie discutată în, pe viitor. E nevoie de aici și de o evaluare a extinderii mandatului și prerogativelor uh, Uh, curții de conturi. Aceasta este recomandarea pe care dorim să o discutăm pe viitoare. Însă, în, în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de raportare, suntem de acord cu această recomandare, pentru că, într-adevăr, uh, o îmbunătățire a situației ar duce uh, la o transparență sporită și beneficii pentru toți cei implicați. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și, de asemenea, vreau să le mulțumesc uh, celor care au realizat acest studiu și dumneavoastră pentru atenție. Doamna președinte, vă mulțumim. Acum dăm cuvinte, cuvântul domnului Thomas din partea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a interveni. Vreau să le mulțumesc consultațiilor pentru studiul lor foarte concis. DG ECFIN este responsabil pentru gestionarea fondului de garantare și a tuturor celorlalte instrumente relaționate de a, cu acesta și Tocmai de aceea suntem încântați de modul în care a fost uh, evaluată activitatea ECFIN. Pentru că se spune aici că activitățile noastre sunt eficiente. E bine, pentru că dacă n-ar fi, cu siguranță <laughs> situația ar fi dezastroasă. Ne bucurăm că în ceea ce privește raportările, stăm relativ bine. În momentul de față putem discuta despre îmbunătățirea situației pe viitor. Vreau să mă limitez la doar câteva comentarii. Autorii au pus în discuție câteva chestiuni elemente. În ceea ce privește utilizarea fondurilor uh, financiare, uh, instrumentelor financiare în general, aș spune că eficiența instrumentelor financiare depinde de domeniul în care sunt folosite nu toate domeniile de politici uh, pot fi uh, cofinanțate de către BEI sau BERT. Există unele domenii în care această cofinanțare este mai potrivită decât altele. În momentul în care studiem uh, un domeniu de politici, ne dăm seama că dacă intervenim prin granturi, atunci intervenția publică este folosită pentru a rezolva uh, uh, toate problemele de colaps. În momentul în care folosim cofinanțarea însă, uh, Comisia încearcă alături de BEI și BERD și alte instituții financiare să uh, colaboreze. Deci, această colaborare duce la atingerea rezultatelor vizate de uh, prima uh, manieră de utilizare a granturilor. Ne dăm seama că această colaborare este mai eficientă pentru că astfel reușim să includem mai mulți actori care luptă cu toții împotriva sau pentru eliminarea unui eșec la nivelul piețelor. Consultanții vorbeau de asemenea despre echilibru aveam uh, un control bugetar mai bun pe vremea când avem, aveam granturi, însă în același timp, în momentul în care folosim uh, granturi directe, reușim prin intermediul colaborării cu uh, instituțiilor financiare și sectorul privat să controlăm mai bine situația la fața locului. Ei bine, acest echilibru trebuie să fie studiat în continuare. De asemenea, consider că acest studiu ar avea de câștigat dacă ar ține cont de dinamica evoluției instrumentelor financiare. Există domenii precum competitivitatea, inovarea, uh, în care există o experiență îndelungată cu uh, instrumentele financiare. Însă există și alte domenii în care utilizarea uh, instrumentelor financiare prin fondurile structurale sunt uh, de actualitate, sunt noi. Prin urmare, experiența nu este aceeași. M-am bucurat de faptul că s-a menționat Jeremy și Uh, tocmai uh, de aceea dați-mi voie să vă spun că, uh, stimați consultanți, că ar trebui să priviți nu doar partea goală a paharului, ci și partea plină a paharului. Și pentru a face lucrul acesta, cred că ar trebui să înțelegeți lucrurile și să cercetați lucrurile într-o manieră mai dinamică. Trebuie să țineți cont foarte mult de evoluții și experiențe. În ceea ce privește transparență și guvernanță, aspecte care au fost ridicate pe drept cuvânt de către consultanți, însă vreau să spun că Eh, dacă e să continuăm, trebuie neapărat să ținem cont de experiențele pe care le-am avut în trecut. Trebuie să încercăm să întărim guvernanța și transparența în momentul în care avem de-a face cu instrumente financiare. Sunt sigur eh, că pe parcursul discuțiilor din cadrul acestei comisii ați discutat deja despre pot posibilă intensificare a utilizării instrumentelor financiare pe viitor. Și v-ați dat seama de asemenea că în regulamentul financiar vorbim de asemenea despre modul în care trebuie să abordăm pe viitor aceste instrumente financiare. De asemenea, încercăm să, sau vom prezenta un document în, în viitor în ceea ce privește platformele de evaluare. Ne dorim ca evaluările ex ante și ex post și de asemenea încrucișate să fie mai putern, puternice pe viitor. În acest context, consider că problemele legate de uh, guvernanță și transparență menționate de către consultanți pot fi rezolvate pe viitor prin intermediul unor uh, strategii și reguli mult mai bine gândite, uh, strategii ce vizează instrumentele financiare. Așadar, Propunerea mea este următoarea, decât să ne uităm și să analizăm în continuare deficiențele pe care le-am uh, uh, întâmpinat până în momentul de față. Haideți să ne con- concentrăm pe uh, ceea ce vom face în viitor și pe platformele pe care le vom pune pe picioare pentru a rezolva toate aceste probleme. Și de asemenea, cred că acest studiu mai trebuie să țină cont de un fapt. În momentul în care au fost create la, în anul 2007 aceste instrumente financiare, noi, uh, din punctul de vedere al politicii, Uh, Încercăm pur și simplu să creăm instrumente financiare care să, in, să înlocuiască granturile. Însă toate crizele cu care ne-am confruntat din 2008 încoace au uh, impus noi restricții în ceea ce uh, privește utilizarea uh, acestor instrumente financiare. Însă, cu toate acestea, BERD și BEI au reușit să implementeze instrumentele așa cum arătau ele de la bun început și au reușit de asemenea să ofere credite suficient de mari economiilor europene pe o perioadă de criză. Prin urmare, consider că am reușit să învățăm din această criză și să îmbunătățim toate instrumentele noastre. Și am reușit să facem asta într-o manieră eficientă. De asemenea, dați-mi voie să vă spun că uh, Comisia, împreună cu BEI, după cum spunea domnul Meistat, uh, colaborează strâns președintele BEI spunea că Comisia trebuie să avizeze fiecare proiect al BEI și de asemenea încercăm să promovăm vizibilitatea uh, Uniunii Europene prin intermediul uh, activităților BEI. Ei, ei consider că aceste obiective pe care le-am urmărit până în momentul de față, obiective care țin de creșterea transparenței și vizibilității Uniunii Europene, trebuie să fie urmărite și pe viitor în colaborările cu instituțiile financiare. Fie că e vorba despre BEI, fie că este vorba despre BERT. De asemenea, trebuie să sprijinim și să colaborăm mai strâns cu guvernele naționale, ceea ce vom face. Uh, Însă, dat fiind faptul că timpul este strâns, mă voi opri aici și voi răspunde întrebărilor dumneavoastră cu mare plăcere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am primit o serie de informații. Am auzit și păreri divergente cu privire la acest studiu. Bine, lista de colegi care doresc să intervină este relativ scurtă. Avem pe domnul Bocroș și mai apoi doamna Gresle. Dar cine știe, poate mai există și alte persoane care vor să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem timp, prin urmare nu, vreau, nu voi lăuda toate comentariile făcute dar acestea sunt sub, subînțelese, nu-i așa? Îmi place studiul, însă în același timp le-aș cere cercetătorilor să extindă domeniul de analiză în următorul studiu. Bine, totul depinde de noi, nu-i așa? Deci noi trebuie să cerem această extindere a domeniului de analiză. E important să analizăm care sunt implicațiile cofinanțării realizate de către BEI și BERD, implicațiile, bineînțeles, pentru bugetul european. Însă, după părerea mea, această tematică este cât se poate de restrânsă. Știți foarte bine că facem o distinție foarte clară între eficiență și efectivitate în domeniul politicilor. Când vine vorba despre efectivitate, uh, și caracterul eficace al procedurilor, ne gândim la modul în care este conceput pro proiectul și la modul în care uh, sunt folosite fondurilor, fondurile. În momentul în care vorbim despre eficiență, bineînțeles, ne gândim mai degrabă la impactul proiectelor. Din păcate, în momentul în care vorbim despre implicațiile pentru bugetul european, Situația se complică și în acest sens dați-mi voie să cer părerea autorilor raporturi, uh, raportului și studiului. De ce? Pentru că este o temă foarte importantă pentru viitor. Ei, ce vreau eu să spun? Uneori, în momentul în care analizăm proiectele, vedem că cu cât riscul pentru bugetul european este mai mic, cu atât riscul pentru bugetele naționale este mai mare. Bineînțeles, multe proiecte sunt în, însoțite de garanții suverane și, prin urmare, Uniunile, instituțiile europene nu sunt neapărat interesate de eficiența proiectelor. Dacă lucrurile merg uh, prost, se poate impune presiune politică și juridică asupra uh, guvernelor. Acestea pot fi obligate să plătească, chiar dacă proiectul a dat faliment sau din potrivă. Am văzut asta în multe state. Am, am văzut uh, și eu asta pe parcursul uh, activității mele anterioare. Prin urmare, cele spuse de către domnul Meistat, și anume uh, că BEI va sprijini proiecte care nu sunt uh, garantate prin garanții suverane și că BEI își asumă toate responsabilitățile, nu este neapărat îmbucurător. Pentru că chiar dacă uh, bugetul comunitar nu este uh, pus sau nu este expus riscului, Uh, bugetele naționale sunt expuse riscului în cazul acestor proiecte și, prin urmare, uh, implicit și bugetul european este obligat să plătească în caz de eșec. Deci, tocmai de aceea consider că BEI ar trebui să analizeze foarte bine proiectele pentru că implicit acestea afectează direct sau indirect bugetul comunitar. Bine, tema trebuie să fie discutată în detaliu. Mulți dintre colegi uh, uh, își doresc ca instrumentul uh, cofinanțării să fie folosit și aplicat mai la o scară mai largă. Însă trebuie să înțelegem că riscurile există, indiferent de uh, sistemele și instrumentele pe care le folosim. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Acum urmează Inge. Inge. Vă mulțumesc. Studiul este foarte interesant. Este primul studiu care uh, reușește să ne explice modul în care sunt folosite instrumentele financiare și tocmai de aceea este foarte importantă. Dar dați-mi voie să vorbesc despre regulamentul financiar, pentru că și aici uh, instrumentele uh, financiare sunt foarte, intruma, foarte importante. Vreau să mulțumesc domnului Maistat și de asemenea domnului Fischer pentru intervențiile lor. Și aceste intervenții au reușit să ne explice mai bine instrumentele financiare. Dar noi acum ne aflăm, practic, în acel moment în care încercăm să extindem utilizarea acestor instrumente prin intermediul uh, uh, parteneriatelor publice și private și prin alte prin uh, intermediul instituțiilor financiare independente. Am, Trebuie să discutăm această temă și, uh, de fapt, am discutat-o pe, în trecut. Uh, vroiam să primim mai multe date din partea Comisiei, nu le-am primit. Am primit doar niște uh, date cu privire la instrumentele financiare, dar niciun fel de date cu privire la riscuri din partea Comisiei. Acum acest studiu ne ajută. Uh, vorbeam despre modul în care acest studiu se aplică pe regulamentul financiar. Important pentru noi este uh, să atingem obiectivele politice. Uh, deci, instrumentele financiare, tocmai de aceea trebuie să fie discutate într-o manieră mai detaliată. Uh, există instrumente foarte interesante pentru infrastructură, există instrumente foarte importante pentru proiectele mari uh, și toate acestea trebuie să fie discutate în detaliu. Și acum îi întreb pe autori dacă au reușit să observe care sunt problemele legate de impozitarea acestor proiecte care au fost finanțare, finanțate. Sunt ei de acord cu ceea ce am făcut noi până acum sau, uh, sau nu? Și în, între paranteză fie spus, să știți că 50% dintre instrumentele financiare sunt uh, Uh, vizate și alocate, însă fără discuții preliminare cu Parlamentul European și lucrul acesta este important. Iar în ceea ce privește euroobligațiunile, și aceasta este un tem, o temă foarte importantă, care sunt criteriile care trebuie să fie stabilite pentru acestea. Vreau să întreb pe autori uh, care sunt uh, pașii pe care ni ar recomanda în ceea ce privește euroobligațiunile pe viitor. Vă mulțumesc. Isabel, văd că este ocup ocupată. Nu, are cuvântul. Mulțumesc. Am asistat la prezentarea succintă, încă nu am avut timp să citesc studiul în întregime, însă aș vrea să subliniez un lucru. Pe de o parte, acest raport atrage pe scurt atenția asupra anumitor chestiuni, mai ales în ceea ce privește transparența, costurile de guvernanță și control, chiar și banca ne-a spus că intenționează să facă mai multe sau să pună la dispoziție elementele necesare. Însă, în același timp, discutăm și despre raportul doamnei Gresle, care, prin toate amendamentele, ne-a tras atenția asupra faptului că trebuie neapărat să simplificăm această procedură complexă. Deci, vedem că în ambele cazuri, fie că e vorba de bugetul obișnuit, european și modul de organizare acesta sau operațiunile complexe, cum ar fi um, cele întreprinse de băncile europene asociate la diferite proiecte. Deci vedem cât de complexe sunt lucrurile. budget. Ar trebui să facem însă curat la noi, acasă, în primul rând. Da, înțeleg ce spune domnul Bocroș în legătură cu pericolul care planează asupra bugetului european. Da, e real dacă statele membre nu pot rambursa fondurile, însă pe de altă parte Ceea ce s-a întâmplat până acum ne arată că această problemă nu există. Președintele Băncii Europene Europene ne-a dat date, ne-a dat cifre în legătură cu garanția comunitară, care nu acoperă decât 7 sau 8% din operațiunile executate sub mandat. Deci nu există aici o amenințare enormă dacă un stat membru nu își onorează angajamentele. Deci, în practică, nu au existat amenințări sau pericole la adresa bugetului comunitar. Sunt două comentarii pe care le fac acum, însă, bineînțeles, va trebui să aflu mai exact ce se află în acest studiu și să țin cont și de răspunsurile date de B și de BERT. Ok, wir haben jetzt... Bun. Am discutat uh, acest raport in extenso și cred că cei doi cercetători au luat notă de cerințele pe care le avem vis-a-vis -vis de dâns, dânsii, care sigur nu pot fi îndeplinite prin intermediul actualului studiu. Ivalio Calfion va găsi poate cuvintele de final pentru această dezbatere. Uh, și eventual și o soluție pentru pașii următori pentru a aduce mai departe această dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că au fost câteva întrebări adresate autorilor raportului la care nu voi putea da eu un răspuns, însă aș dori să subliniez patru chestiuni. În primul rând, studiul a tras un interes foarte mare. Nu e vorba doar că constatările acestui studiu beneficiază de susținerea diferitelor instituții sau a Parlamentului, ci cred că este foarte util pentru a provoca o dezbatere utilă în Parlament, pentru că avem opinii diferite și astfel de studii ne ușurează munca atunci când trebuie să luăm decizii. Cred că se impun trei concluzii concrete pentru activitatea comisiei noastre. În primul rând, vis-a-vis -vis de cofinanțare, experiența de până acum a fost una pozitivă. Au fost rezultate foarte bune cu instrumentele utilizate până acum. Au fost dezvoltate instrumente noi în special în contextul crizei financiare și au fost menționate câteva dintre acestea, iar experiențele au fost pozitive. În al doilea rând, constatăm că există necesitatea, dar și posibilitatea de a ameliora mecanismele existente. Apoi s-a mai vorbit de vizibilitate, transparență, control, supraveghere Mă bucură faptul că atât Bey, cât și BERD uh, doresc să vină în întâmpinarea noastră în acest sens și sper că vor lua acest lucru în considerare și în discuțiile ulterioare. Și în al treilea rând, există o posibilitate de a spori această cofinanțare. Lucrurile trebuie cântărite așa cum trebuie, în funcție de domeniile de politică susținute. Poate că aceste instrumente nu, se, nu sunt adecvate pentru toate domeniile de politici, dar cred că nu doar îmbunătățirea actualelor uh, mecanisme, ci și elaborarea unor instrumente noi ar trebui să fie o prioritate pentru noi și în viitor. Atunci când vorbim de instrumente noi, trebuie să avem în vedere și nivelurile de risc, așa cum menționase și Laios. Cred că situația este dif- mai diferențiată. Nu e doar un vorba de a transfera riscul de la BEI la statul membru în cauză, pentru că vorbim și de un risc pentru bugetul european și aici trebuie să analizăm situația. Până acum am văzut că riscul este aproape zero. Însă acest lucru nu înseamnă că e vorba de un risc crescut pentru țările care beneficiază de aceste fonduri. Deci concluzia nu este automată. Cred că va trebui să ne gândim care este riscul pe care dorim să ne-l asumăm și cred că bugetul european trebuie să-și asume un risc și elaborarea unor noi instrumente financiare trebuie de asemenea avute în vedere. Nu voi intra uh, în detalii suplimentare pentru că timpul alocat ne-a expirat. Aș dori să mulțumesc încă o dată foarte mult autorilor acestor raport și liderilor celor două instituții care și-au prezentat punctul de vedere. Vom uh, analiza uh, situația și pe viitor în Comisia noastră de bugete pentru a, vedea care sunt pașii care se impun. Da, într-adevăr avem obiective politice și pentru transpunerea acestor obiective avem la îndemână instrumente și încercăm să dezvoltăm și instrumente noi. Nu degeaba am discutat uh, o întreagă ședință uh, la Comisia Specială SURE despre diferitele instrumente financiare noi. Eu cred că aici trebuie să ne concentrăm atenția și în viitor și o facem. Putem spune acest lucru. Pentru ca Berdu să poată lucra și în continuare, trebuie să mai adoptăm și noi un aviz, Ivalio, a, e vorba aici de subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană la capitalul Băncii Europene pentru Construcție și Dezvoltare, subiect discutat îndelung la noi în comisie. Termenul de depunere a amendamentelor a fost depășit, au fost înaintate două amendamente și cred că putem trece pur și simplu la vot. Nu mai e nimic de discutat, în opinia mea. Plec de la această premisă, văd că sunt, ești stâncina sentimentul tău. Așadar, avem două amendamente. O dată la considerentul 5A și un al doilea la articolul 1 două amendamente din partea lui Jürgen Clut și Miguel Portas. Putem să le votăm în bloc sau trebuie să le votăm separat? Văd că nu protestează nimeni. Așadar, cine este în favoarea acestor amendamente? Wer ist... Cine este împotriva acestor amendamente? Cine se abține? Așadar, o largă majoritate a votat împotriva acestor amendamente. Așadar, votăm uh, raportul așa cum a fost formulat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Așadar, raportul a fost adoptat cu o largă majoritate. Felicitări! Așadar, am, am rezolvat ceea ce spun de pe ordinea de zi. Ich bedanke mich bei allen, die in der äh, letzten Runde Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la ultima rundă de discuții. Așadar, autorilor noștri, președintelui BEI, vicepreședintelui BERD, directorului ECFIN, tuturor celor care ni s-au alăturat, au ascultat cu atenție sau au contribuit la dezbaterea noastră. Vă mulțumesc pentru participare și sper să vă revedem. Acum ne vom concentra asupra pachetului Reimer. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi voi putea fi foarte succint pentru că după ultima reuniune din 13-14 aprilie, unde am avut o dezbatere, nu s-a mai întâmplat nimic, deci nu am nimic de comunicat. Doar să vă reamintesc că pe 15-16 martie am avut o reuniune internă pe baza concluziilor serviciului nostru juridic. Important și pentru discuțiile actuale cu Consiliul și mâine mă voi întâlni cu președinția maghiară pentru a vedea unde ne rămâne marșă de manevră la negocieri pentru a aduce la un bun sfârșit această procedură de codecizie sau din potrivă astfel încât acordul instituțional existent să continue să fie valabil până vom găsi un nou acord. Bineînțeles că nu este valabil în cazul articolelor care intră în conflict cu nou tratat. În al doilea rând avem obligația ca într-un anumit termen să decidem dacă dorim să aprobăm sau nu acest nou acord, iar discuțiile trebuie să aibă loc pe baza articolului 312 aliniatul 5 al tratatului și uh, trebuie să evidențiez și pentru viitoarele negocieri că este regretabil că Consiliul până acum nu și-a manifestat un interes comun de a ajunge la o înțelegere cu Parlamentul cu privire la viitoarea organizare a procedurii de codecizie pentru ca noi să nu fim doar puși în, aceast, în fața acestei alternative de a spune da sau nu, ci pentru a putea să implicăm și Parlamentul, așa cum se stipulează în noul tratat. Aveți în documentația dumneavoastră un, un document de reflexie din 27 aprilie cu o introducere care rezumă ceea ce s-a întâmplat până acum. Mi s-a atras atenția că la pagina 3, în primul aliniat, s-a strecurat o formulare eronată în ceea ce privește propunerile inițiale ale Comisiei care de fapt s-au referit mai întâi la flexibilitatea existentă în ceea ce privește revizuirea uh, aplicarea articolelor 21-23, interpretarea corespunzătoare din partea Consiliului, care ar fi urmat să se repare prin această rezervă contingentă, diferența fiind însă că această rezervă se situează sub 0,03% a venitul național brut, care poate fi însă mobilizată cu majoritatea corespunzătoare din Parlament, iar peste acest prag doar în unanimitate. Există totuși și diferența că o revizuire de sub 0,03% ar urma să fie compensată conform propunerii Consiliului prin marge din uh, cadrul financiar existent. Și trebuie spus încă o dată că în trecut, la astfel de revizii, nu am depășit niciodată cadrul financiar, știm, însă, pe de altă parte, că aceste marje devin din ce în ce mai strânse și asta nu doar în teorie, ci și în fapt. Și acest lucru ar duce la o îngrădire a revizuirilor sau rectificărilor pe viitor. Eu cred că discuțiile de data trecută au arătat că suntem și noi uh, dispuși să demarăm negocieri cu Consiliul și în ceea ce privește chestiunea majorităților calificate și a unanimității pe baza protocolelor existente sau dacă există, pe de altă parte, posibilitatea unei compensări prin instrumente de flexibilizare. Va trebui să vedem care sunt pozițiile și de aceea astăzi vă pot spune doar că va trebui mai întâi să văd ce marjă de manevră are președinția maghiară și dacă nu există o astfel de disponibilitate pentru negocieri reale, asta și cu privire la compensațiile la care am făcut trimitere anterior, atunci probabil să se va crea o situație în care Comisia de Buget va trebui să decidă când pune un final aceste, acestui proces de negociere și la modul negativ. Aici uh, trebuie să spun că și coordonatorii uh, partidelor politice s-au întâlnit înaintea reuniunii precedente. Eu aș propune ca în săptămâna 22-23 mai, eventual uh, între reuniunile comisiilor de buget și sure, să ne reîntâlnim, să încercăm să luăm contact și cu președinția maghiară pentru a vedea dacă există posibilitatea unor corecții corespunzătoare sau dacă Consiliul nu e dispus să se miște nicio direcție. Apoi, din partea noastră trebuie spus că există oferte și trebuie să vedem dacă din partea Consiliului există așa ceva în contrapartidă pentru a putea decide dacă ne pierdem timpul sau nu și să putem lua o decizie ca atare în comisia noastră pentru că așa cum a spus au spus serviciile juridice, dacă nu se ajunge la un nou acord, rămâne în vigoare cel vechi. Așadar avem o plasă de siguranță. Mulțumesc, cu președinte Ane Jensen, pentru început. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Reimer, pentru documentul de reflexie care descrie foarte bine ce s-a întâmplat și care este situația actuală. Sugestiile tale pentru celelalte elemente care putea spori flexibilitatea Cred că pot spune numele grupului uh, nostru că ai întregul nostru sprijin și îți urăm uh, mult succes în discuțiile de mâine. Știm că e un lucru dificil și că probabil va trebui să arătăm că suntem pregătiți să rămânem pe baricade. Asta și legat de viitoarele discuții vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual. Însă, însă și când vorbim de bugetul anului 2012, încă mai e problema ITER nerezolvată. Așadar, sunt chestiuni care revin și revin. Nu pot decât să sper că vei fi ferm pe poziții. Mulțumesc, An. Însă sper că nu ne jucăm cu focul atunci când uh, vorbim de bugetul 2012. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, deoarece am discutat foarte mult despre asta și așa cum spunea și domnul Böge, încă nu avem uh, primele informații după reuniunea cu Consiliul. Aș vrea doar să vă reamintesc că poziția Parlamentului mâine la aceste discuții cu președinția maghiară trebuie să fie foarte clară, așa cum a spus și domnul Böge. Fie deschidem niște negocieri într-adevăr, deoarece până acum nu am avut negocieri, am avut o propunere a Consiliului fără să se țină cont de poziția Parlamentului, deci fie deschidem într-adevăr negocierile, fie ne opunem propunerii Consiliului. Deci trebuie să fim clari. Dacă ei sunt dispuși să negocieze și noi suntem dispuși. Însă să nu uităm că până acum ceea ce avem și ceea ce e în vigoare e acel 0,03% cu majoritate calificată, prelungirea perspectivelor financiare, dacă nu avem un acord. Deci trebuie să știm că asta e baza de la care pornim. Și ei, de asemenea, trebuie să țină cont de faptul că noi deja le-am făcut propuneri, spunându-le că doream mai multă flexibilitate. Deci să fim de acord că nu vom porni de la propunerea Consiliului, ci de la ce s-a adoptat. Ei au propunerea lor, noi o avem pe a noastră. Și dacă nu deschid într-adevăr negocierile, le vom spune nu. Atâta am de spus. Ja, danke sehr, jetzt Helga Trüppel. Mulțumesc, Helga Trüppel, acum. Mulțumesc, Reimer, pentru prezentare. Aș dori să mă refer foarte pe scurt la chestiunea consecințelor politice. Eu sper că și din partea Consiliului va exista disponibilitate și că ea va deveni vizibilă la următoarele discuții, însă dacă nu va fi cazul, sper că această comisie va fi fermă în sensul de a nu tolera ceva ce e de netolerat și să păstrăm înțelegerea noastră. Eu cred că acesta este un lucru decisiv pentru tine, Reimer. Ai acest mandat în sensul că noi suntem dispuși să negociem, însă trebuie să existe o disponibilitate corespunzătoare și din partea Consiliului pentru, în ceea ce privește procedura de codecizie. Altfel, nu văd nici o posibilitate de soluționare. Președinte, cu aceste intervenții și contribuții cred că Raimer este încurajat să continue. Eu <clears throat> doresc doar să reamintesc uh, grupurilor politice să desemneze uh, raportorul din umbră pentru acest uh, grup de lucru, astfel încât Raimer să știe cui să se adreseze atunci când trebuie mm, solicitate opiniile grupurilor politice. Eu cred că, acestea fiind spuse, putem finaliza acest punct. Vom vedea cât de departe vom ajunge și de data asta. Mai avem de adoptat două avize. E vorba de pește în ambele cazuri. Văd uh, că raportorul nostru este aici, însă nu și fosta noastră raportoare. Helga, poți să preiei tu? Uh, trebuie, Iuta, să recunosc că nu sunt pregătită să fac acest lucru, nu știu de ce lipsește. Dar acum uh, am primit informația necesară. Nu trebuie decât să votăm, altceva nu este de spus. Așadar, nicio problemă, spune președinta, nu au fost înaintate nici amendamente, cu excepția cazului în care tu, în calitate de fostă raportoare, ai fi vrut să mai intervii pe această temă. Așadar, avizul nostru cu privire la protocolul cu Republica Seychelles Cine este de acord cu acest uh, proiect de raport? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Nimeni, așadar, se adoptă cu o largă majoritate. Și acum uh, vorbim despre protocolul cu Sao Tome și Principe. Cine este pentru acest aviz al raportorului? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri. Cu aceeași largă majoritate se adoptă și acest aviz. Mulțumesc! Acum trecem la transferul care trebuie votat astăzi cu caracter de urgență, pentru că dacă nu, nu ne încadrăm în termenul de 4-5, în ultima reuniune a Comisiei de Buget, am amânat acest vot pentru că rămăseseră neclare anumite chestiuni. Raportarea, din păcate, nu poate fi aici. Astăzi, însă, ne-a pus la dispoziție informațiile transmise de comisie iar aceste informații au convins-o, astfel că este în favoarea acestui transfer. Și de aceea întreb membrii acestei comisii dacă pot da curs recomandării raportoarei. Cine este pentru acest transfer? Mulțumesc. Împotrivă un vot. Abțineri. Mulțumesc. Așadar, am aprobat acest transfer și acum putem salva clima din statele terțe. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi aici trebuie să te întreb în calitate de raportoare dacă există sau nu un transfer. În acest caz știu care este situația. <clears throat> E vorba de un transfer uh, de valoare mică, Curtea de Conturi ne-a rugat să ne dăm aprobarea în ceea ce privește transformarea în, la nivelul uh, curții de conturi în ceea ce privește dotările cu elemente uh, de natură să sporească securitatea. Există intervenții sau putem da curs recomandării raportoarei. Cine este așadar pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? o abținere. Așadar se adoptă cu o largă majoritate. Punctul 13 a fost amânat uh, vis-a-vis -vis de politica imobiliară, deja a treia oară. Se Trecem acum la politica ENISA, așa cum vă anunțasem. ENISA este o agenție care se ocupă de securitatea rețelelor și a informațiilor în Uniunea Europeană. Atunci când am creat uh, această agenție prin uh, <clears throat> regulament, uh, stabilisem deja și perioada de funcționare. Vă aduceți probabil aminte, acum două luni s-a acordat o prelungire a mandatului, însă în cazul avizului pe care îl radecătăm noi, este vorba de un nou mandat care ar urma să fie acordat pentru o perioadă de, scur, de scurtă. E vorba de 5 ani cu un mandat ușor modificat. și cu o dotare financiară aproape nemodificată sau cu patru angajați suplimentari. Cu toții știm că atunci când vorbim despre agenții și despre rostul acestora, și despre alegerea sediului acestora, Enisa a fost uh, contraexemplul nostru favorit. Pentru că Heraclion și accesul greu în acea zonă sunt un exemplu clar cum să nu alegi un astfel de sediu. <clears throat> Pentru că cercetătorii invitați uh, să colaboreze cu ENIS au nevoie de o săptămână întreagă pentru deplasarea lor acolo și revenire, lucruri care nu pot fi remunerate. ENISA acum a hotărât să deschidă un fel de punct de lucru la Atena pentru anumite conferințe internaționale. Statul gazdă s-a declarat uh, de acord. Însă, dacă printr-un nou mandat uh, creăm și un nou temei juridic pentru ENISA, poate că ar trebui să clarificăm și acest aspect și anume altfel decât am făcut-o până acum. Nu trebuie însă să facem acest lucru pe larg în raportul nostru. Am uh, menționat acest lucru la Comisia ITRE raportor este Giles Chichester. Așadar, cineva care s-a ocupat intens de tema agențiilor în ultimii ani, care a inclus în raportul său această chestiune a sediului. Noi trebuie să clarificăm doar aspectele bugetare și veți găsi în proiectul nostru și amendamentele noastre bugetare care sunt importante. Însă aș mai avea o întrebare pentru comisie. Dacă vedem că comisia este de părere că 3,5 persoane la nivelul serviciilor comisiei sunt necesare pentru colaborarea cu ENISA, ceea ce se cifrează la costuri de 1,5 milioane pe an, mă întreb care este situația la comisie, pentru că în momentul de față văd că e suficient o persoană. Și mă întreb dacă e într-adevăr nevoie să avem 3,5 uh, persoane care să se ocupe de ENISA? Ce fac oamenii ăștia? Trebuie să vă pun această întrebare pentru că e un aspect bugetar care nu are nimic de a face cu temeiul juridic pentru ENISA, însă aș dori un răspuns în această privință. Ich glaube, alles andere... Cred că toate celelalte elemente care se încadrează în portofoliul nostru de buget au fost uh, tratate, un lucru care nu necesită neapărat uh, să fie discutat pentru că suntem de acord datorită faptului că am ajuns la o înțelegere deja în grupul interinst interinstituțional, așadar Parlament, Comisie și Consiliu. Așadar, această temă care nu a fost discutată în continuare sau nu a fost discutată în mod controversat, Așadar, închei uh, tema ENISA pentru că este vorba în cadrul acestui mandat de extinderea prerogativelor ENISA. Însă, vis-a-vis -vis de întrebările formulate, am să dau uh, pe urmă cuvântul și Comisiei să ne dea un răspuns. Anne Jensen. The approach uh, you have taken, Utah, that... Uh, Utah abordările, abordarea pe care o ai și amendamentele pe care le prinzi se referă la management și anumite chestiuni acordate la grupul de lucru interinstituțional privind agențiile. Well, the, the majority for this. Deci putem avea majoritate aici. Am însă întrebări în uh, ceea ce privește ENISA. În ceea ce privește Sediul nu e la Iraclio, e la o oră și ceva în af- de mers cu mașina de la Iraclio. Această agenție, NISA, a fost înființată pentru a oferi servicii contra cost. Where... Deci ar trebui să primească bani pentru serviciile oferite. ENISA actually can... Uh, S-a întâmplat asta vreodată? Earn money um, and uh, in that way uh, partly finance herself. ENISA... ENISA poate câștiga bani și astfel se poate finanța parțial? Yeah. Ah, thank you. Uh. Domnul Calfin, mulțumesc. Iuta și eu aș vrea să spun că sunt de acord cu amendamentele pe care le-ai propus. Doar un comentariu pentru a plasa ENISA într-un context mai larg. ENISA ar trebui să fie un instrument european pentru a crește siguranța cibernetică. Da, e o problemă foarte importantă asta, în primul rând subestimată foarte mult la nivel european, după părerea mea. Și, în al doilea rând, e un domeniu foarte dinamic, unde, indiferent de ce facem, e clar că nu putem ține pasul cu evoluția. După vreo doi ani de discuții și de argumente prezentate, luna trecută comisarul Nelly Cruz a spus că instituția sa va stabili o strategie europeană pentru securitatea cibernetică. Da, asta arată că se gândește pe termen lung. Dincolo de asta, siguranța cibernetică e pe masa negocierilor la discuțiile cu SUA. Și eu sper că nu va fi nevoie de încă 2-3 ani pentru a avea această strategie anunțată de doamna Cruz. E foarte important cum va stabili Comisia pregătirile pentru această strategie și atunci vom vedea care va fi și rolul agenției ENISA. Eu cred că Uniunea Europeană e foarte în urmă. Ar trebui făcute foarte multe lucruri. E o agenție sectorială și în ce vrește siguranța cibernetică e nevoie de o abordare și de o coordonare orizontală. Cadrul conferit agenției NISA nu poate funcționa astfel. Eu cred că cei care lucrează acolo sunt experți excelenți, directorul, de exemplu. Însă mandatul pe care îl dăm, inclusiv acest sediu temporar și sarcinile alocate, nu cred că acestea sunt uh, tocmai potrivite pentru siguranța cibernetică. Was Mulțumesc. Da, acesta este principiul. Putem să l discutăm, dar nu îl putem uh, formula în amendamente. Asta trebuie făcut la nivelul Comisiei ITRE. Cu toate acestea însă, și eu am pus sub semnul întrebării această perioadă de 5 ani. După 3 ani ar trebui să se facă o evaluare. Știm cu toții cât de strânse sunt calendar, calendarele noastre, dar cu toate acestea, cred că 5 ani e, e prea puțin, e un termen mult prea strâns. E imposibil ca în 5 ani să se termine toate, să se încheie toate lucrările. Nu avem de-a face cu o agenție nouă. Ea există, există personal, e, are nevoie acum de un nou început, însă totuși evaluarea va fi făcută după 3 ani, noi vom uh, cerceta evaluarea, vom analiza evaluarea și mai apoi după 5 ani, la expirarea mandatului, ce se întâmplă? Pre, prelungim mandatul sau nu? Deci, ni se pare că nu facem nimic, practic, nu stabilim nimic într-o manieră concretă. Asta pe de o parte. Însă, pe de altă parte, dacă ținem cont de anunțul făcut de Nelly Cruz, uh, cel uh, ce vizează sistemul uh, de siguranță cibernetică la nivel european, Uh, cred că și uh, acesta trebuie să fie luat uh, și aceste anunțuri trebuie să fie făcute, luate în considerare. Domnul reprezentant al com- comisiei ne poate ajuta? Vă mulțumesc. Aș vrea să răspund la câteva din întrebările puse astăzi aici. Noul mandat al agenției constă în obligativitatea de a asigura asistență și consiliere pentru evoluția politică și legislativă de reglementare. De asemenea, trebuie să asigure aplicarea legii în domeniul securității cibernetice față de autoritățile din statele membre. Iată, deci, principalele sarcini. Ideea nu e să intre pe o piață a taxelor, a comisioanelor. În ceea ce privește sediul, după ce, explică, după ce expiră clauza sunset, Aceste probleme vor trebui abordate mai degrabă orizontal la grupul de lucru interinstituțional privind agențiile. Deoarece avem nevoie de reguli comune în legătură cu abordarea acestor chestiuni. Acum, ca să răspund la întrebarea privind sarcinile specifice de aceste agenții, în primul rând, comisia trebuie să asigure anumită supraveghere a agenției. Comisia e reprezentată în Consiliul de Administrație acestea. Comisia va trimite săptămâna aceasta în scris un document cu sarcinile specifice. Vă va fi prezentat și dumneavoastră, comisiei dumneavoastră, tuturor membrilor. Vă mulțumesc! Ja, irgendjemand, der ähm, Fach. Cineva, probabil un expert în domeniul ENISA, dorește să ia cuvântul. Ei, îl vom da. Chair, just, uh, to, to... Vă mulțumesc. My colleague and to clar- Vreau să-i răspund colegului și să aduc câteva adăugiri. Ați putea să ne, spune cine, să ne spuneți cine sunteți? Uh... Bineînțeles. Roger Holland de la DG uh, Societatea Informațională și mă ocup de NISA. Ca și în cazul celorlalte agenții, există un singur ofici, mm, funcționar de legătură. Mission. Deci suntem doar trei suntem doar două persoane și jumătate la comisie care ne ocupăm de această agenție. The Commission works in quite intensively with ENISA. The network and information security. Ne ocupăm foarte mult de ENISA, de securitatea informațională, de protecția infrastructurilor. Și e clar că trebuie să discutăm pe larg despre toate acestea. Și noi discutăm despre asta și supraveghem îndeaproape această agenție atunci când ne gândim la stabilirea programului de lucru. Asta se face prin intermediul unor ateliere. E clar că va fi nevoie de timp. De asemenea, toate activitățile referitoare la aspectele financiare ale agenției, la supravegherea financiară acesteia, sunt uh, tratate de aceste trei persoane și jumătate, după cum vă spuneam. Ja, vielen Dank. Äh, da haben wir nochmal Erklärung. Vă mulțumim. Urmează domnul Șurian. Vă mulțumesc. Ca de obicei, pp ul urmează calea stabilită de raportor. Însă, ascultând această dezbatere, Înțeleg pe deplin cei care sunt foarte sceptici în ceea ce privește aceste diferite agenții. Avem mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Toate astea am lăsat un gust nu prea plăcut. Isa este ähm, äh, nicht gerade. Da. Enisa nu este neapărat cel mai bun exemplu pentru uh, organizare. Cu toate acestea, ENISA funcționează foarte, foarte bine. Din păcate, însă, tot, tot contextul în care funcționează ENISA nu este neapărat unul prea bun. Da, vă înțeleg. Însă, haideți să trecem la EMSA. Problema cu EMSA e mult mai simplă. Aceasta este agenția noastră pentru uh, siguranța maritimă. odată cu discuția din Comisia TRAN, această agenție ar trebui să primească mai multe responsabilități. Prin urmare, regulamentul trebuie să fie modificat, regulamentul ce vizează mandatul EMSA și, în acest context, noi trebuie să ne dăm avizul. Bine, nu pot decât să repet cele spuse cu privire la ENISA. Am prezentat toate amendamentele ce țin de partea bugetară, însă aș vrea să aflu din partea uh, Comisiei, de fapt am pus această întrebare deja Comisiei TRAN, am cerut uh, un răspuns și din partea EMSA, însă nu am primit niciun fel de uh, răspuns. Și prin urmare, deci, ce propune Comisia? Comisia propune ca șase membri ai personalului să fie relocați pentru a se ocupa de noile prerogative. Însă, știm cu toții, în urma negocierilor bugetare anuale, că agențiile, atunci când vine vorba de uh, personalul uh, pe care îl au la dispoziție, nu stau prea bine, deci nu au prea multe prea mulți colaboratori și mă întreb acum cum ar putea uh, Uh, funcționa această relocare? Ei, am pus întrebarea asta Comisiei Trans, nu am primit niciun fel de întrebare, răspuns, îmi cer scuze, iar EMSA mi-a spus că uh, problema se negociază în continuare. Și acum întreb, îl întreb pe reprezentantul uh, Comisiei de unde va lua aceste șase persoane? Că, pentru că aceste șase persoane necesare nu există, pur și simplu. Uh, Mulțumesc. The short is the, management responsibility. Responsabilitatea gestionării și a personalului disponibil ține de directorul agenției, bineînțeles. Toate instituțiile comunitare, bineînțeles, trebuie să folosească cât mai bine resursele umane disponibile. Și detașarea e o practică curentă la Comisie de câțiva ani, de ani, de zile. Și în proiectul de buget 2012, alte agenții au reușit să detașeze personal. E vorba de a organiza resursele existente într-un mod mai eficient. E o sarcină în curs pe care o au toate organizațiile. Și în ce aprește detaliile specifice, cred că directorul agenției vă poate da răspunsuri exacte. Vă mulțumesc. Bis jetzt sah er sich nicht dazu in der Lage, aber... Până acum uh, nu a considerat că poate. Domnul Riche, vă mulțumesc. Această propunere de detașare trebuie privită în cadrul misiunii viitoare a agenției, care la cererea statelor membre va trebui să efectueze mai multe misiuni de control. Deci tocmai s-a spus că se face această detașare înaintea unei recrutări și a creșterii unei creșterii semnificative a activităților de control. Comisia noastră, de altfel, s-a pronunțat în legătură cu acestea cu puțin timp în urmă. Deci e vorba de o primă detașare pentru a putea gestiona detașările ulterioare. L-am auzit pe Laslo spunând că mulți critică agențiile, însă eu nu sunt printre cei care critică aceste agenții. Nu avem însă prea multe resurse. Aceste agenții sunt ca niște agenții ministeriale care totuși slujesc agenția. Deci nu ar trebui să le acuzăm pe nedrept. Da, Da, nu pot decât să fiu de acord cu tine și să subliniez din nou acest lucru. Uh, vedem că agențiile apar în momentul în care Comisia nu poate să presteze tocmai aceleași, acele servicii pe care le prestează agențiile pe care le creează. A, asta se întâmplă. De fiecare dată când uh, se solicită crearea unei noi agenții, Comisia susține că nu poate să-și asume ea singură aceste responsabilități. Însă noi trebuie să analizăm toate aceste uh, Uh, cereri de creere a agențiilor și de asemenea se analizăm modul în care tratează Comisia Europeană toate agențiile create, pentru că aceste modul în care le tratează frizează raționalul. Comisarul Lewandowski a anunțat că nu dorește anul viitor să angajeze noi persoane uh, deci zero creștere la uh, angajări, însă haideți să vedem în ce măsură lucrul acesta este posibil. Pentru că, sigur, vor apărea noi responsabilități care vor fi, uh, as, vor fi asumate de către cine? De către, bineînțeles, agenți temporari sau colaboratori din exterior. Ei, trebuie neapărat să discutăm despre această problemă. Voi, voi purta o discuție și cu uh, celelalte comisii, Comisia Sure în special. Însă, uh, Uh, problema care se punea în momentul de față este tocmai problema detașării. Cum vom reuși să detașăm uh, aceste, aceste persoane? Și ce vor face aceste persoane? Un moment, sunt detașate în data de 12 și oare primesc uh, locul de muncă promis în 13? Nu, nimeni nu știe ce se întâmplă. Uh, mi-e jenă de faptul că din nou ne confruntăm cu o situație în care Comisia pur și simplu calcă în picioare toate uh, recomandările noastre. Același lucru s-a întâmplat și cu acele venituri uh, bine direct, direcționate. Stabilisem ca anumite venituri să revină agențiilor, Comisia se opune. Pe de altă parte, văd că uh, cei din comisie nu sunt uh, dispuși nici să constituie bugete suplimentare. Comisia noastră din 2004 încoace s-a asigurat că agențiile în cadrul unei uh, proceduri financiare, bugetare să primească fondurile de care au nevoie. Noi am spus că de fiecare dată când e nevoie de noi angajați, uh, Uh, aceste agenții care au nevoie de noi angajați uh, să vină la noi uh, aici pentru a înainta o cerere. Ei, s-a întâmplat lucrul acesta. Noi am redirecționat aceste solicitări comisiei, comisia nu a fost dispusă să plătească chiar dacă costurile reprezentate de aceste noi angajări erau practic, angajații erau practic irelevante pentru bugetul mare. Deci este corect ceea ce se întâmplă aici? Nu. Dați-mi voie să răspund eu. Cred că ar trebui să ne gândim la o nouă manieră de gestionare a problemelor uh, agențiilor. În anii trecuți am avut o pro- procedură cât se poate declară, poate că n-ar trebui să mai aplicăm și pe viitor aceeași procedură. Bine, colegii știu ce se va întâmpla pe viitor. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți. 16.05 termenul limită pentru introducerea amendamentelor în cazul ambelor uh, avize și mai apoi, la data de 15 iunie, vom vota aceste avize. Deci, până la 16 mai aveți timp să introduceți amendamente. Mai mult ca sigur, la ora 12, da, sigur, la ora 12 expiră termenul de introducere a amendamentelor. Să nu uitați de faptul că ne vom reîntâlni joi. La revedere, seară plăcută!